Kolleginnen und Kollegen. Stimate colege, stimați colegi, rog și pe domnul Galer să ia loc. Ca de obicei, nu există comunicări ale președintelui. Vă întreb dacă acceptați ordinea de zi. Se pare că da, în cazul acesta. Putem trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. Avem un schimb de vederi prevăzut cu uh, ministrul de externe neerlandez, Bert Kenders, în legătură cu prioritățile neerlandeze în perioada președinției Consiliului European, cu accent pe probleme ale extinderii, dar cred că uh, veți aborda și alte aspecte importante, pentru că în clipa de față ne aflăm într-o situație critică Practic, suntem înconjurați de conflicte în jurul Europei, există problema migrației care ne preocupă și dorim să ascultăm poziția președinției neerlandeze. Domnule ministru, preluați președinția într-o perioadă care nu este cea mai ușoară. Eu sunt membru de 35 de ani al Parlamentului European și aș spune că este perioada cea mai dificilă pentru Uniunea Europeană pe care am avut parte să o cunosc. Deci, pe umerii dumneavoastră și ai țării dumneavoastră apasă o mare răspundere, dar sunt uh, convins că țările de jos sunt partenerul indicat pentru a putea coordina, coordona activitatea în această perioadă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș vrea să spun că sunt foarte bucuros să fiu uh, în mijlocul dumneavoastră în Parlamentul European și, după cum obișnuiesc să spun, sunteți singura instituție europeană aleasă și aici este locul în care de ani de zile uh, se discută problema extinderii și uh, este o activitate politică prioritară. Începând cu perioada 2004, când noi am avut pentru ultima dată până acum președinția, Parlamentul European a cunoscut o evoluție importantă, dobândind și calitatea de colegiuitor, ceea ce este foarte important pentru noi. Dorim să consolidăm relațiile bune de colaborare cu dumneavoastră în cadrul unui parteneriat sistematic, strategic și sperăm că vom avea o cooperare rodnică în perioada președinției noastre. Deci, reprezentăm Consiliul în Parlamentul European în perioada președinției neerlandeză împreună cu colega mea Janine Hennis, care este ministrul neerlandez pentru apărare. Aș vrea să încep intervenția mea cu câteva cuvinte în legătură cu obiectivele mai largi, prioritățile pentru perioada următoare de șase luni și contextul în care considerăm că va trebui să acționăm. Și după aceea voi discuta problema extinderii Uniunii Europene împreună cu dumneavoastră dumneavoastră. Cu siguranță că vom vorbi uh, inclusiv despre problema migrației. Preluăm președinția în într-o perioadă într-adevăr uh, dificilă, sunt de acord cu dumneavoastră, iar aceste circumstanțe uh, fac cooperarea necesară mai strânsă, importantă pentru a face față fenomenelor de extremism, de migrație, problemelor de la granițele externe ale Uniunii Europene. Cu siguranță toți cetățenii noștri doresc să găsească un răspuns european pe unei cooperi europene pentru ca temerile pe care mulți dintre cetățeni le au legate de evoluția economică sau de terorism să poată fi uh, înlăturate, inclusiv în ce privește fluxul migranților și uh, solicitanților de azil. Deci sperăm ca Uniunea Europeană să poată să-și îndeplinească uh, promisiunile pentru un viitor european și uh, cred că cetățenii uh, vor putea să ne uh, susțină pentru a face față tuturor acestor provocări. Am activat strâns în trecut, am făcut eforturi, am fost perseverenți și cred că acest lucru trebuie să continue, trebuie să acționăm în baza unei colaborări pentru că trebuie să acționăm activ în perioada președinției, eh, dar să acționăm și pragmatic, pentru că Europa necesită în clipa de față, eh, eh, trebuie să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor și Sigur că trebuie să ne concentrăm pe problemele esențiale, dar și societatea civilă trebuie să se implice, cetățenii, eh, marile companii, ONG-urile și eh, această conlucrare trebuie să se bazeze pe transparență. Ne vom ghida după agenda strategică adoptată de către Consiliul European în iunie 2014. Sigur că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce este important pentru cetățeni, pentru toate grupurile de interese, inclusiv în eh, lumea afacerilor pentru că Uniunea Europeană nu poate să acționeze dacă nu se bazează pe cetățeni. Asta înseamnă că trebuie să găsim soluții pentru principalele provocări ale vremurilor noastre în baza acestei agende strategice ale Consiliului European și în perioada președinției țările de jos se vor strădui să implementeze această agendă. Sigur că este un context dificil pentru că există acest cerc de foc, cum spuneați dumneavoastră, de instabilitate în jurul Europei. Dar uh, sigur că trebuie să uh, putem acționa strategic uh, și eficient și în acest context. Bineînțeles că vom strădui eforturile altei reprezentante, vicepreședintea Comisiei, în punerea în aplicare a programului de lucru al Comisiei și al agendei uh, Consiliului European, dar sigur că vom dorim să ne lăsăm și uh, pe cetea președinției neerlandeze în ce privește politica externă pentru o Europa care să fie mai sigură în viitor. Va trebui să avem o abordare completă, promovarea drept drepturilor omului și o viziune strategică privind uh, acțiunea uh, de politică externă, să ne concentrăm și pe uh, noile provocări, cum sunt războaiele hibride sau conflictele cibernetice. Deci ne vom strădui în perioada președinției pentru a rezolva provocările într-o manieră combinată, să ținem seama de legătura între siguranța internă și siguranța externă. Cred că este esențial să menționăm aceste aspecte, pentru că Uniunea Europeană nu este doar o organizație care să funcționeze când uh, e vreme bună, ci și când uh, nu e vreme bună. Și în politicile noastre de externe cred că avem uh, posibilitatea de a opta. Trebuie să exportăm stabilitate pentru că altfel vom importa instabilitate. Deci va trebui să fim în activitatea noastră externă foarte concret, foarte pragmatici și să ne asigurăm uh, în felul acesta că apărăm uh, moștenirea europeană. În ce privește Balcanii Occidentali și Turcia se vor afla pe agenda Uniunii Europene. În decembrie 2015, Consiliul ne-a oferit liniile directoare esențiale în acest punct de vedere. Politica externă externă și de extindere rămâne un instrument încununat de succes pentru a exporta stabilitate și în statele vecine ale Uniunii Europene. Criza migrației a refugiaților de anul trecut a ilustrat foarte clar care este importanța unei colaborări strânse cu partenerii noștri și în același timp trebuie să creăm garanția ca statele candidate să fie apte să-și asume responsabilitățile pe care și le-au asumat în momentul în care vor adera la Uniunea Europeană, dar și Uniunea Europeană trebuie să dovedească că este aptă să integreze noi membri. Este important ca acest proces să se deruleze credibil. Ne vom baza pe condiționalitate, pe uh, merite și pe valori și statele candidate vor trebui să facă progrese prin reforme fundamentale în domeniile esențiale, cum sunt statul de drept și drepturile fundamentale. Este o politică severă, dar bazată pe fair play. Deci nu vom putea să acceptăm uh, excepțiile și uh, politica bazată pe fair play înseamnă că trebuie să uh, Um, avem o politică care să fie adaptată la specificul fiecarei uh, țări, să acordăm asistență tehnică, asistență financiară pentru um, procesul de transformări uh, din aceste țări. Uniunea Europeană trebuie să își țină promisiunile atunci când o țară și-a îndeplinit condițiile pentru uh, noul pas în procesul de aderare. Sigur că reformele pe termen lung sunt esențiale în acest domeniu, dar și buna uh, guvernanță economică și buna uh, guvernanță administrativă. Procesul de aderare, în anumite cazuri, durează mai mult, dar trebuie să fie unul durabil. Uh, eu cred că din acest punct de vedere noul stil de raportare este esențial pe care și Comisia îl impune și este important și pentru cetățenii din țările interesate. Pe acest proces trebuie să fie mai trans transparent. Trebuie să existe rapoarte progrese, dar Comisia trebuie să furnizeze și recomandări în legătură cu principalele provocări pentru perioada următoare. Cred că acest lucru este foarte important și pentru Parlamentul European, pentru că sunt probleme legate de drepturile fundamentale, de aspectele economice, administrative, de combatere a corupției. Toate sunt elemente foarte importante și cred că rămân provocări și pe viitor. Pentru uh, țările um, care sunt candidate la aderare este esențial și trebuie să existe linii directoare foarte clare din uh, partea Comisiei pentru reformele care sunt necesare. Dați-mi voie să fac și câteva observații în legătură cu țările preocupare. Am văzut că există în clipa de față un accent pus pe procesul de extindere. Uh, și avem, uh, am organizat în decembrie trei uh, conferințe de aderare în Turcia, Serbia și Muntenegru, care sunt uh, în clipa de față țările cu care negociem și am constatat că au existat progrese în ce privește contactele politice, inclusiv în ce privește rezolvarea problemei migrației. Turcia rămâne un partener important pentru Uniunea Europeană, iar în noiembrie Ehm, ehm, am căzut de acord și liderii europeni au ehm, căzut de acord să confere acestui proces de negociere o nouă energie să revigoreze acest proces. Sigur că ne preocupă problemele migrației, dar și problemele legate de uh, siguranță, mai ales uh, în legătură cu evoluțiile din Siria, de eforturile de combatere a terorismului. Am văzut ce s-a întâmplat recent uh, la Istanbul. Și implementarea planului comun uh, dintre Uniunea Europeană și Turcia privind uh, managementul fenomenului refugiaților și migrației migrației va fi semnificativ și vom monitoriza acest proces să vedem ce se întâmplă și dacă acest plan de acțiune funcționează. Rămânem preocupați însă în legătură și cu câteva lipsuri majore în acest proces, inclusiv în domeniul statului de drept, al drepturilor fundamentale. Turcia trebuie să întreprindă pași pentru Uh, ca uh, justiția să rămână independentă și imparțială și pentru a garanta libertatea de expresie și libertatea de asociere. În ce privește Serbia, au fost uh, încheiate niște acorduri, inclusiv în legătură cu Kosovo, dar aici încă situația este destul de volatilă. Au fost finalizate însă demersuri în ce privește statul de drept, asta ne-a permis să deschidem noi Uh, două noi capitole și uh, sperăm să putem face acest lucru inclusiv în perioada președinției în ce privește capitolele 23 și 24. Muntenegru uh, a continuat să facă progrese în procesul de uh, Uh, aderare, iar alegerile parlamentare din anul acesta vor fi esențiale pentru ca toate partidele să se angajeze într-un dialog constructiv în cadrul um, Parlamentului. Uh, sperăm de asemenea ca statul de drept să uh, dea roade inclusiv în ce privește combaterea corupției și combaterea crimei organizate. În ce privește procesul de stabilizare a relațiilor cu uh, FIROM, Aici situația este, situația politică este fragilă, dar sperăm ca și procesul de reforme până la urmă să poată să progreseze. Noi vom monitoriza evoluția din această țară și să vedem dacă uh, va fi implementat acordul politic din uh, iunie, iulie. De asemenea, vom vedea uh, care va fi rezultatul alegerilor libere din aprilie 2016, pentru că trebuie să existe o încredere publică în sistemul politic. În ce privește Albania, cred că au fost făcute progrese în ce privește principalele priorități uh, în legătură cu uh, uh, eventuale negocieri de aderare. Chiar dacă ne aflăm încă într-un stadiu timpuriu, am constatat că au fost făcuți pași pozitivi în Bosnia-Herzegovina și Kosovo. Bosnia și Herzegovina, în clipa de față a făcut progrese în ce privește agenda reformelor din iulie și uh, Sperăm ca uh, această agendă să fie implementată, ceea ce este necesar pentru Uniunea Europeană pentru a putea lua în considerare solicitările de aderare din partea uh, Bosniei și Herțegovina. Și uh, în ce privește uh, Republica Serbska, avem uh, așteptări în legătură cu un referendum privind instituțiile din domeniul justiției. Iar în ce privește uh, Kosovo, de asemenea, sperăm ca să ajungem la un uh, acord, poate chiar în ianuarie. În încheiere, vreau să spun că președinția um, este conștientă de faptul că nu își asumă sarcini ușoare, dar, uh, cum spuneam, uh, ne vom strădui să exportăm stabilitate, să nu importăm instabilitate, să ne bazăm pe coerența politicilor europene, să avem procese care să fie transparente, Uh, și să uh, stimulăm uh, apropierea de statele candidate în cadrul procesului de extindere. Aproape toate aceste state au și probleme în ce privește statul de drept, problemele care țin de implementarea democrației și respectarea drepturilor fundamentale, dar este important să nu um, le întoarcem spatele pentru că în toate statele despre care vorbim acum va trebui să vedem care sunt dinamicile corecte pe care să le stimulăm în analiza situației. Turcia rămâne un partener cheie în multe domenii pe care le-am menționat este clar că întreaga uh, regiune a Balcanilor Occidentali este parte a uh, continentului european și la un moment dat va trebui să adere la Uniunea Europeană, dar uh, datoria noastră este să ghidăm eforturile de tranziție în maniera corectă. În calitate de președinți a instituțiilor europene vom încerca să stimulăm procesul de extindere în cadrul general existent, respectând toate criteriile sunt sigur însă că depinde și de eforturile pe care aceste state le vor face. Vom uh, acționa uh, intens pentru a avea o președinție eficientă, pentru a rămâne un partener uh, demn de încredere care să susțină Uniunea Europeană în deciziile care nu vor fi uh, Uh, ușoare. Uh, poate că uneori vom avea parte de mai multă Europa, uneori de mai puțină Europa, dar trebuie să fie o Europa mai bună care să performeze în viitor pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor. Și aș spune în încheiere, domnule președinte, că uh, aștept cu interes colaborarea cu dumneavoastră în îndeplinirea sarcinilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumim. Avem 14 vorbitori înscriși pe listă. Nu avem mult timp. Propun să închidem aici lista de vorbitori. Austrivicius, bine. Am închis așadar lista. Un minut și jumătate, dacă sunteți de acord, un minut și jumătate fiecare. Domnul Preda. Mersi de la și... Domnul Preda, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ce ați spus despre extindere, mai ales că știm că în programul dumneavoastră nu apare nicio trimitere la extindere. E o diferență majoră între acest program și ultimul program al țărilor de jos acum 12, 12 ani când reușita aderării a fost o prioritate și țările care au intrat în 2004-2007 sunt în continuare recunoscătoare. De data asta o trimitere la extindere. Tocmai v-am auzit vorbind despre diferite țări și despre diferite subiecte. Ar vrea să insist asupra unei țări menționate de dumneavoastră, Bosnia și Herțegovina. Am organizat o dezbatere aici și acolo are loc o dezbatere în legătură cu faptul că această țară și-ar putea prezenta candidatura în curând, chiar în următoarele săptămâni. Ați menționat acest lucru și a spus că instituțiile sunt fragile, iar referendumul din Republica Sârbska reprezintă o problemă. Un singur lucru vă spun, dacă asta, această cerere a Bosniei și Herțegovinei nu e luată în serios, dacă va fi ignorată, e uh, un argument uh, prin care Dodici va avea toate motivele să continue. Bună dimineața și toate cele bune. Am fost prezent și la conferința noastră de presă și îmi plac uh, uh, principiile pe care le-ați menționat. Președinția dumneavoastră e foarte importantă. Cred că Europa nu poate fi doar de tip soft power și important să vedem ce se întâmplă cu relațiile noastre. Am văzut uh, problemele din ultimele săptămâni între Iran și Irak, am fost raportor pe Iran și sper că veți trata și aceste aspecte. ne gândim la o rezoluție dacă situația, cu privire la situația din Cipru și aș dori să tratați prioritar această problemă în săptămânile următoare. Iar în ceea ce privește pachetul de extindere, tocmai m-am întors din Macedonia, uh, mulțumesc guvernului dumneavoastră care a finanțat un uh, proiect acolo și de monitorizare a mass media și am văzut că situația mass media e tristă E important ca acordul politic să rămână în vigoare și sper că ne putem ajusta din mers. Iar cât privește capitolele 23-24 cu Serbia, noi dorim să fie deschise cu acele țări, cu Serbia. Credem că se poate progresa pe ele, dar acest obiectiv nu a fost urmărit încă întru totul în Consiliu. Sperăm că veți reuși acest lucru și procesul de pace cu curzii din Turcia de asemenea. Mulțumesc! Mulțumesc! Doresc să urez mult succes președinției. În ceea ce privește această întrebare, aș dori să știu ce veți face sub președinția președinția noastră pentru a îmbunătăți situația climatică între UE și Israel. Asta o spun, dat fiind faptul că a apărut acea campanie de boicotare a produselor din zonele ocupate, tocmai pe problema etichetării și s-a ajuns la o diabolizare, aș spune, și această evoluție cu victime și așa mai departe, chiar nu pot, uh, nu cred că merită în acest efort. Și cred că Uniunea Europeană are un rol important de jucat în Orientul Mijlociu, apropiat. Mulțumesc. Mulțumesc toate cele bune președinției. Bun venit, domnule ministru. Domnul ministru are dreptate când spune că trebuie să ne concentrăm, trebuie să ne concentrăm pe aspectele esențiale și că această președinție e diferită de cea de dinaintea uh, semnării tratatului de la Lisabona. Eu m-aș referi la trei aspecte. În primul rând, după părerea mea și a grupului ALDE, e foarte important ca frontierele externe ale Schengen să fie asigurate, nu închise, nu, dar să fie asigurate ca să putem distinge între cei care vin în Europa pentru a căuta de lucru și cei care vin pentru a căuta protecție sau azil. Trebuie să-i uh, oprim din timp pe criminali și pe teroriști. Și asta nu putem face fără o protecție adecvată a frontierei. Aceasta trebuie să fie una dintre prioritățile președinției țărilor de jos chiar dacă în Comisie și în Parlament există deja o serie întreagă de planuri în acest sens care așteaptă să fie implementate. În al doilea rând, Rusia. Rusia a încălcat drepturi fundamentale în permanență. Rusia trebuie să se întoarcă în uh, domeniul statului de drept. Mă gândesc nu doar la Crimea, ci și la Moldova, uh, Transnistria și alte zone. Ucraina, desigur, avem și problema zborului MH17, așa cum și spunea domnul ministru, responsabilii pentru acel, acea crimă trebuie urmăriți ca atare și președinția trebuie să susțină acest efort. Și în al treilea rând, în Orientul apropiat, jucăm un rol important pe care trebuie să-l îndeplinim nu doar prin soft power, ci și prin hard power. Mulțumesc, domnule președinte. De fiecare dată când începe o nouă președinție, auzim că ceea ce trebuie să facă e, de fapt, să pregătească lucrurile pentru următoarea președinție. Nu știu, mie mi se pare că nu prea există o răspundere colectivă. Nimeni nu poate să spună că acționează în numele Uniunii Europene. Vreau să mai spun un lucru. Turcia e pe cale să se transforme într-o nouă Sirie. Dacă Uniunea Europeană nu va ține cont de acest lucru și nu va lua acțiuni concertate, ne vom uh, confrunta cu un nou val de refugiați, de data asta de origine curdă, care din Turcia vor încerca să se refugieze în Europa. De asemenea, aș vrea să știu, domnule Brock, când am putea să mergem să vizităm regiunea Diyarbakir, unde au loc uh, lupte care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești uh, în rândul civililor. Nu credeți că ar trebui să intervenim și pentru refugiații sirieni care se află pe teritoriul Turciei? Mulțumesc. Am fost în primăvară în Turcia și am discutat în mod intens și problema curzilor, la fel și cu reprezentanții ADP, cu care mă voi întâlni din nou astăzi. Sigur, și dumneavoastră, ca grup, puteți merge la Dirbachir. Următorul vorbitor, doamna Saventini. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru Curners. Ehm, pe 6 aprilie va avea loc un referendum în țările de jos cu privire la, referen- la acordul de asociere cu Ucraina. Guvernul s-a declarat pentru, Parlamentul de asemenea. Nu trebuie să explic nimănui ce consecințe pot exista dacă populația noastră votează împotriva unui astfel de acord de asociere. Ce efect ar avea aceasta asupra relațiilor noastre cu Ucraina și cu Rusia? De aceea, întrebarea mea, ce planuri urmărește guvernul neerlandez pentru a conduce o campanie care să aducă un vot pozitiv pentru acordul de asociere? Domnul Plenkovici. Mulțumesc, domnule Broc, domnule ministru, mulțumesc pentru explicarea priorităților. Două întrebări sensibile și importante. Pe de-o parte despre Bosnia și Herțegovina, cealaltă despre Ucraina. Eu sunt șeful delegației pentru Ucraina. Spuneați în partea introductivă că președinția dumneavoastră veți avea o abordare inimoasă, dar și rațională. Acum, Bosnia și Herțegovina are o conotație specială. Noi am adoptat aici în Parlament o rezoluție cu privire la Străbenița și abia s-au împlinit 20 de ani și acum, iată, la 20 de ani de la acordul de la Dayton și o conferință importantă organizată aici, am înțeles că președintele Bosniei și Herțegovine a decis să ceară să înceapă procesul de aderare. E un moment foarte important, un astfel de eveniment. Deci m aș ruga să respectați această dorință a Bosniei și Herțegovinei. Numai în interiorul UE țara va reuși să rămână unită și aș dori să știu cum doriți să organizați un eveniment care să marcheze în mod potrivit această etapă importantă în relația Bosniei cu UE. Iar cât privește problema Ucrainei, un alt uh, subiect important, mai ales după doborârea zborului respectiv, noi în Parlamentul European am dorit să vă ajutăm în mod potrivit să, duceți dez, să conduceți dezbaterea pentru a avea un rezultat pozitiv, pentru că un rezultat negativ s-ar putea să aibă consecințe negative, cum spuneau și colegii. Mulțumesc! Domnul Piri, mulțumesc! Mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Într-adevăr, sunt multe provocări cele care așteaptă președinția neerlandeză. Eu aș dori să menționez un punct, ce anume Turcia. Aș dori să știu cum evaluați poziția guvernului din Turcia să implementeze partea care se cuvine privire la planul comun pe migrație. Sunt de acord că e un partener, suntem de acord că un partener cheie când vine vorba de cooperare pe acest subiect important. Și doresc să știu, chiar dacă se soluționează problema Ciprului, vreun obstacol politic să deschidem capitolele 23 și 24? Mă bucur că v-ați referit și la libertatea presei și la statul de drept. Că Uniunea Europeană, prin Consiliu, a tăcut pe acest Uh, subiect în ultimele luni. Și la ultimul punct, menționat deja de unii colegi, cred că avem o situație foarte urgentă în zona uh, în sud-est, în zona curzilor. 300 de mii de oameni au părăsit zona, o serie întreagă de victime, asta chiar uh, azi noapte, șapte sau opt atacuri ale PKK uh, ca răspuns în regiune și doriți să știu din partea domnului ministru ce va face președinția și cum putem contracara aceste probleme. Doamna Mulțumesc, bun venit domnului ministru. Toate cele bune pentru președinția dumneavoastră. Și dori să menționez cel puțin trei aspecte să văd, să văd ce părere aveți. O altă serie de morți rece, eh, ciudate în eh, Rusia, ofițer de rang înalt, iar ieri moartea unui disident, Vladimir Privlovski, un jurnalist disident, și dori să știu ce părere aveți dumneavoastră cu privire la această situație. Și gândindu-mă la prietenii mei care au murit în tragedia de la Smolensk, aș dori să știu cum a evoluat cum au evoluat cercetările cu privire la zboruri MH17 și ce aveți de spus în acest sens. În al treilea rând, problema Georgiei, influența tot mai mare a Gazprom, care răstoarnă politica de securitate energetică în Georgia. De acord și cu domnul Plenković și problemele legate de Ucraina. Mulțumesc! Domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Am ascultat cu atenție, dar am văzut și ceea ce n-ați spus. Iran, acordul cu Iranul, Rusia și acordul de asociere cu Ucraina va exista acel referendum important în țara noastră și ar fi bine să le spunem colegilor de ce guvernul țărilor de jos a decis că nu va face o campanie. Să vedem de ce și cum putem noi contribui. Iar cele spuse despre exportarea stabilității e foarte util, dar din păcate în practică acest lucru nu se prea vede. Sunteți de acord că oprirea exportului de arme către Arabia Saudită ar fi un mod concret prin care am putea ajuta la stabilitatea în zonă sau a preveni instabilitatea într-o zonă explozivă deja? În al treilea rând, de multe ori vedem tocmai inversul situației. Principiile nu sunt deloc solide, ci din contră fluide și sunt date la o parte când apare vreun interes pe termen scurt în agenda noastră. Cred că asta s-a văzut cu acel acord UE-Turcia cu gestionarea uh, refugiaților. M-ar interesa să văd ce părere aveți. Înțeleg că în Consiliu nu există niciun acord cu privire la fondurile necesare. Aș dori să știu ce obstacole există, ce țări au probleme și de ce. Sunteți de acord că e greu pentru UE să oblige Turcia dacă aceasta nu își va îndeplini partea din acord. Și în ultimul rând, care sunt șansele ca Turcia să fie capabilă de fapt să reducă fluxul de migranți când de fapt spune oficial că nu poate închide granița cu Siria? Iar rezultatele s-au văzut în atacurile recente de la Istanbul. Știm că există celule Daesh în uh, țară. Mi se pare o soluție cu totul nepotrivită, care nici nu va da rezultate, de fapt. Doamna Hautala, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit în Parlamentul European, aștept cu interes cooperarea cu guvernul dumneavoastră. Trebuie să repet ceea ce spuneau colegele Saventini și Sachi privind la referendum. Din câte știu, va fi primul referendum în zona UE care se referă de fapt la situații externe, relații externe. Și nu cred că dumneavoastră vreți să aveți o poziție evazivă. Aveți o responsabilitate foarte mare ca să vă ne asigurați că acordul de asociere va putea continua. Nu puteți că, lăsa ca acest subiect să fie instrumentalizat pe niște probleme interne. Sigur că nu dorim să ne implicăm în uh, problemele noastre interne, dar uh, învățat ceva din vechile greșeli făcute de alte guverne care au decis să nu facă o campanie. Dacă acest acord nu va funcționa, Ucraina și celelalte țări din parteneriatul de est vor ajunge și mai mult în urma, în umbra, scuze, Rusiei. Și mai adăuga să vă spun că m-am mirat că n-ați spus nimic despre Rusia ce veți face, dat fiind evoluțiile îngrijorătoare din țara aceasta? Avem 10 reguli, 10 legi foarte represive cu privire la societatea civilă, la drepturi și libertăți. Nu știu dacă președinția țărilor de jos va putea face ceva pentru a răsturna aceste tendințe. sigur că, că domnul ministru se va asigura că referendumul va avea un rezultat pozitiv, viața lui nu va fi deloc ușoară în cazul în care rezultatul ar fi unul negativ. Continuăm cu domnul Corben Miche. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul ministru spunea că am fi singura instituție aleasă democratică a Uniunii și că Parlamentul are o influență reală în probleme europene. Iar domnul președinte spunea că ne-am aflat într-o situație dificilă. Și atunci, întrebarea mea, poate că motivul situației dificilă este că Parlamentul are în sfârșit o influență asupra problemelor reale europene. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc pentru uh, cuvintele spuse. Am și eu o întrebare. E vorba de sud-estul Europei, Bosnia și Herțegovina. În cadrul uh, cuvintelor introductive ați spus că n-ați dori să exportați stabilitate sau să importați instabilitate. Dacă așa stau lucrurile, Trebuie să avem o abordare inclusivă pentru Bosnia și Herțegovina și să înțelegem situația geostrategică din această țară. Cu puțin timp în urmă am sărbătorit 20 de ani de la semnarea acordului de la Dayton. Să nu uităm însă nici genocidul de la Srebrenica. Eu cred că una dintre prioritățile președinției trebuie să fie să accepte cererea de aderare a Bosniei și Herțegovinei astfel putând accelera uh, bunătățirea instituțiilor din Bosnia și să-i uh, ajutăm să aplice criteriile respective. Implementarea agendei va fi crucială, așa ați spus. Asta va arăta și că avem încredere în Bosnia și Herțegovina că vom reuși să oprim referendumul din Republica Sârbska. Dorim o orientare europeană în Bosnia. Următorul vorbitor. Bun venit, domnule ministru. Place cum ați menționat uh, exportului și importului de stabilitate, instabilitate și sunt și eu îngrijorată. Mă interesează consecințele referendumului dumneavoastră, dar am o întrebare putem de fapt face o diferență dacă continuăm afacerile, continuând afacerile cu Arabia Saudită, afacerile de arme, mai ales dată fiind acum rivalitatea cu Iranul și contradicțiile cu care ne confruntăm în uh, Turcia, cum spunea Catipiri. Ne-ați menționat Libia. Libia cred că e cel mai rău loc cât vorbim de instabilitate și ofensivă împotriva noastră dacă continuăm să permitem lucrurilor să continue uh, tare. Nu i-am ajutat când au avut nevoie, suntem capabili să o facem acum. Avem nevoie de elemente de ajutor de bază acolo și nu vedem nimic în acest sens ce părere are președinția, dată fiind uh, problemele Daesh, nu doar acolo, chiar am uh, văzut un atac dramatic astăzi în Indonezia, dar Libia e un loc esențial în problema Daesh. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Au spus-o deja mai mulți colegi uh, la ce ne putem aștepta cu referendumul nostru. Dezbaterea din țara dumneavoastră va avea în vedere faptul că dacă referendumul uh, dă un răspuns negativ, dăm un uh, ajutor sau o încurajare Rusiei. Ce părere aveți despre publicarea raportului cu privire la dobărârea avionului? E o problemă de oportunitate a politicii externe sau o responsabilitate pentru urmași și pentru publicul interesat? S-a vorbit de CSTP. S-a vorbit de o eventuală carte albă cu privire la securitate. Ne puteți spune ceva mai mult în acest sens? Ați vorbit de Turcia, spunând că e un partener cheie. Da, aveți dreptate, dar trebuie privit în ansamblu e o situație complexă. Să nu uităm că în sud-est acolo au um, ceva care seamănă tot mai mult cu un război civil. Au uh, fost nevoiți să părăsească zona peste 200.000 de persoane. Eu cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Mulțumesc. Domnul Ostrovicius. Mulțumesc. Toată lumea e de acord că în Ucraina există suficiente probleme interne. referendumul din țara dumneavoastră ar putea să fie o provocare în plus pentru Ucraina care vine din exterior. Eu cred că dumneavoastră și țara dumneavoastră vă face tot ce puteți pentru a explica cetățenilor dumneavoastră care sunt avantajele și dezavantajele, avantajele fiind clare, după părerea mea. Sper că se va revedea acest lucru și în agenda noastră. Dar aveți și un plan B în cazul în care lucrurile merg într-o direcție nedorită? Și dacă există vreun plan B, ne puteți spune ce părere aveți? În al doilea rând, relația noastră cu țările vecine n-a fost primită cu bucurie de Rusia. Nu vor să vadă aceste acorduri ale noastre cu sud-estul Europei. N-are rost să vă explic eu cât de importante sunt aceste acorduri de liber schimb. Veți uh, trata cumva încălcarea Rusia regulilor OMC Mă gândesc la Moldova, la Georgia, la Ucraina și apoi la summitul NATO la Varșovia. Veți vorbi de problemele CSDP acolo? Că Europa are nevoie de o apărare comună mai bună. Domnule ministru, vă rog. Thank you very much. Uh, vă mulțumesc, domnule Elmar Broc. Vreau să le mulțumesc membrilor acestei comisii pentru nenumăratele întrebări pe care mi le-au adresat, care sunt toate extrem de importante și care îmi dă și o privire de ansamblu a vederilor de aici, de la Bruxelles, în legătură cu politica comună de apărare și de securitate. Și e clar că în următoarele luni va trebui să atragem atenția și Consiliului în legătură cu aceste opinii. Voi încerca să răspund la întrebările dumneavoastră, însă președinția pe acest domeniu e diferită de cele de dinainte, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la de Lisabona. Deci mă voi concentra pe politici externe, pe extindere, pe tot ceea ce e important. Fie că e vorba de Liban, Turcia, Africa de Nord sau migrația. În orice caz, noi vom uh, încerca de asemenea să o sprijinim și pe înalta reprezentantă. Faptul că nu am menționat anumite subiecte în această dimineață nu înseamnă că acestea nu ne interesează. Acum, în ceea ce vrește sintagma mea privind exportarea stabilității și importarea de instabilitate. Colegul meu, domnul Anese, va veni în fața comisiei dumneavoastră pentru a discuta în mod uh, deosebit despre politica comună de securitate și apărare și ar fi important ca până în iunie să avem o strategie bună pentru Uniunea Europeană. Sunt ferm convins că într-o lume care se schimbă atât de rapid când vedem că atâte puteri în jurul Uniunii Europene și au crescut și au căzut influența la nivel internațional, noi trebuie să ne consolidăm politicile și trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Acum 5-6 ani avem impresia că puteam redacta documente, puteam aștepta să vedem ce se întâmplă, vreau să avem toate instrumentele necesare, însă acum va trebui să acționăm dintr-o perspectivă mult mai politică. Și pentru asta e, e nevoie de politici regionale foarte precise, asta discutai despre Balcan, Siria, despre Africa de Nord. De asemenea, ne aflăm într-o situație diferită acum, dacă mă uit la negocierile de la Valeta. E clar că Europa negociază cu totul altfel decât o făcea acum câțiva ani. Acum, avem și noi anumite uh, cerințe față de anumite țări. E clar că acum puterea Uniunii Europene la masa negocierilor va avea o pondere mult mai mare în ceea ce privește acest uh, echilibru despre care vorbeam eu între uh, legat de exportarea stabilității. Și e foarte important să obținem și niște obiective uh, clare pentru politica noastră comună. Acum, referitor la întrebările dumneavoastră. În primul rând, extinderea. Permiteți-mi să încep cu o întrebare a domnului Pedra și a domnului Plenkovici în legătură cu Bosnia și Herțegovina. E important să știm că anul trecut Consiliul a luat mai multe inițiative, tocmai din motivele pe care le-ați menționat, pentru a asista această țară în procesul de reforme. Avem o inițiativă britanică și germană pe care am sprijinit-o foarte mult la Consiliu. Și asta a dat un impuls pozitiv. Există rezultate pozitive în ceea ce prește procesul de reforme. Bineînțeles, sunt conștient și de mesajele din presa bosniacă. Se spune că guvernul acestei țări intenționează să soliciteze candidatura în ianuarie. Am contactat autoritățile și ne-au confirmat că vor solicita candidatura curând. Președintele se pare că va hotărâ când. Și dacă guvernul hotărăște să solicite această candidatură, noi ca președinție, bineînțeles, Vom primi această solicitare și o vom transmite Consiliului pentru discuții. Noi suntem un intermediar cinstit. Oricum, colaborarea între țara mea și Bosnia și Herțegovina e strânsă, avem multe programe acolo, însă bineînțeles că totul va trebui evaluat și se va cere avizul comisiei în legătură cu această cerere. Bosnia și Herțegovina trebuie să arate că a implementat agenda de reforme și asta a fost și poziția Consiliului din decembrie 2015. Acum o lună. Mulți dintre dumneavoastră ați pus întrebări în legătură cu procesul de extindere în contextul Turciei. În primul rând, permiteți-mi să vă spun că sunt niște teme cruciale pentru Consiliul European în momentul de față. Dar ce vedem că, pe de o parte, e în joc credibilitatea întregului proces de negociere pentru aderarea Turciei și mai avem și problema migrației, pe care ați menționat-o cu toții. O problemă esențială în vederea asigurării funcționării acordului dintre UE și Turcia. Și, bineînțeles, mai e și problema geopolitică legată indirect de asta. Domnul Hagi Gheorghiu vorbea despre faptul că Turcia s-ar putea să se transforme într-o a doua Sirie. Referitor la libertatea presei, vă înțeleg îngrijorările privind libertățile fundamentale. Împărtășesc și eu aceleași îngrijorări. Vom încerca să abordăm problema nu doar bilateral, ci și în cadrul Uniunii Europene. Și în ceea ce vrește procesul de aderare, va fi un punct important de discuții cu Turcia. Foaia de drum e următoarea. Negocierile de aderare sunt baza principală pentru acest proces, pentru operaționalizarea valorilor și solicitărilor europene și din acest motiv ar fi bine să se deschidă capitolele 23 și 24 care se referă la statul de drept. Am avea astfel un cadru de abordare a acestor îngrijorări. Comisia va pregăti rapoarte pregătitoare pentru aceste capitole care acum sunt blocate de Cipru. Și atâta timp cât Cipru continuă să blocheze uh, lucrurile, capitolele nu pot fi deschise, însă sperăm că lucrurile se vor schimba. Comisia și-a um, exprimat angajamentul de a pregăti tot ce trebuie pentru deschiderea acestor capitole și, de asemenea, pentru capitolul 15, 23, 24 și 26, uh, Turcia a promis că va fi gata în primăvara anului 2016. Iar noi vom face același lucru dacă, bineînțeles, condițiile se vor întruni. întruni. Toate statele membre trebuie să fie de acord, deci nu doar Comisia, și bineînțeles că și Turcia trebuie să își facă treaba. Referitor la drepturile omului și situația din sud-estul Turciei. Sunt de acord cu mulți dintre dumneavoastră care ați spus că situația e într-adevăr îngrijorătoare. Avem nevoie de o încetare a focului și o reluare a procesului de pace și le cer tuturor părților să facă acest lucru. Deoarece acum poporul a ajuns să fie afectat, distrugerile sunt masive, um, avem un număr mare de refugiați avem zeci de civili care și-au pierdut viața, oamenii au rămas fără grijiri medicale, fără electricitate, fără apă, pe termen scurt sau mai lung. Școlile s-au închis, pagubele materiale sunt foarte, foarte mari. Situația e foarte dificilă pentru civilii din zonă. Bineînțeles, guvernul turc are dreptul de a acționa la amenințări teroriste, inclusiv la cele care vin din partea pkk cacao, însă aceste acțiuni trebuie întotdeauna să fie proporționale și trebuie să se respecte drepturile omului. Și știți că noi am cerut întotdeauna încetarea focului și reluarea negocierilor de pace. Asta am făcut-o și în concluziile Consiliului din decembrie. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, există într-adevăr motive de îngrijorare în Turcia. Și vom fi foarte proactivi referitor la Cipru. Sperăm, sperăm, sperăm, poate că vremurile sunt prielnice pentru a se soluționa problema în timpul președinției noastre. Am avut câteva conversații telefonice cu principalele personalități implicate. Ambii lideri comunitari sunt dispuși să soluționeze lucrurile și avem sprijinul comunității internaționale a Uniunii Europene, deoarece noi suntem implicați direct. Uh, cum mai e și problema introducerii monedei euro în nordul Ciprului, mai e și achiul. Suntem aproape de sfârșitul negocierilor, așteptăm să se întâmple ceva bun. În orice caz, noi vom face tot posibilul pentru a înlesni unificarea acestei insule. Ar fi foarte util pentru regiune și pentru UE să soluționăm această problemă. Comisia știu că face mari eforturi. Cunosc și un reprezentat, știu și că un reprezentant personal al domnului Juncker e acum la fața locului. Câteva cuvinte acum despre migrație, deoarece, bineînțeles, e un domeniu cheie, dacă nu cel mai important, în afacerile de zi cu zi ale președinției. Așa cum ați spus, e important să existe încredere între țări și în interiorul țărilor în legătură cu faptul că vom avea o politică comună pe această temă. Ne dăm seama că mai multe ingrediente sunt esențiale. Tom Van Balen vorbea despre cât de important e să consolidăm controlele la granițele externe pentru uh, a face niște verificări uh, așa cum se cuvine a celor care au nevoie de azil, uh, vrem să nu ni se afecteze situația securității și în al doilea rând mai se, pune, se mai pune și problema cooperării în interiorul Uniunii Europene. Vrem să colaborăm cu cât mai multe țări pentru a face față acestei mari crize umanitare și, bineînțeles, un, alt, un ultim element care are de-a face cu discuțiile Uh, cu Turcia, facilitatea privind refugiații, monitorizarea, e clar că nu am văzut încă uh, suficiente efecte, nu s-a redus în mod substanțial uh, fluxul de refugiați din Turcia către UE. Și, de asemenea, un alt lucru important și aici nu vreau să fiu înțeles greșit, aici e și răspunderea doamnei Mogherini. În fiecare zi noi facem eforturi pentru a sprijini efortul de pace în Siria. Avem legături constante cu domnul de Mistura, cu ONU. Se fac mari eforturi și eu am fost personal șocat de faptul că în ultimii ani uh, n-a mai existat nicio altă criză umanitară care să se care să apară fără ca politicienii nici măcar să aibă timp să vorbească despre așa ceva. Deci s-a dus la o situație extrem de dificilă acolo. E o prioritate de prim rang pentru noi și e nevoie de cooperarea tuturor țărilor, țărilor care acum spun că vor să se implice în procesul de pace condus de ONU, inclusiv Rusia, Iranul și, bineînțeles, alți parteneri. Să e foarte important să o facem. Vom sprijini acest proces și da, suntem îngrijorați de relațiile dintre Iran și Arabia Saudită. Noi suntem foarte activi și uh, vom încerca să facem cât mai mult. În ce privește planul comun de acțiune cu Turcia? La summitul lui Turcia am stabilit că e un element cheie. Noi, ca președinție, deja Am început să pregătim totul uh, în ce privește facilitatea uh, privind uh, refugiații și privind relocarea refugiaților uh, sirieni uh, din Turcia către teritoriul Uniunii Europene. Asta nu va funcționa decât dacă numărul de imigranți ilegali din Turcia către UE se va reduce. De asemenea, pe teritoriul Turciei trebuie îmbunătățite facilitățile de primire și cazare, trebuie respectată uh, respectate regulile ONU privind refugiații. Protecția frontierelor. La Consiliul din decembrie s-a ajuns la un acord pe această temă. Sperăm ca noi, președinția olandeză, să ajungem la stadiul ulterior, și anume la luarea unei decizii e o prioritate pentru noi și va trebui să găsim un echilibru corect între suveranitatea națiunilor și răspunderea noastră comună de a ne proteja frontierele. Câteva lucruri acum despre alte țări în legătură cu care mi-ați spus întrebări, după care mă referi și la referendumul din țările de jos. Cineva a pus o întrebare legătură cu relația dintre UE și Israel. Scrisoarea în alte reprezentante referitoare la etichetarea produselor provenind din colonii din teritoriile ocupate ilegal, importantă pentru noi toți. Le oferă o claritate producătorilor și importatorilor, claritate pe care nu o aveau înainte. Deci e important nu are nimic de a face cu un boicot. Consiliul nu sprijină boicotarea Israelului sub nicio formă. Suntem conștienți de faptul că situația e foarte complexă acolo, că s-au schimbat parametrii conflictului israelo-palestinian, însă în anumite chestiuni lucrurile rămân la fel, deci vrem continuare să există o soluție cu două state, Doamna Mogherini e foarte activă și pe acest front. Însă ne opunem, bineînțeles, oricărui fel de propagandă sau um, de antisemitism. Referitor la Rusia, va fi o chestiune esențială în timpul dezbaterilor noastre și situația din Ucraina e uh, esențială pentru implementarea celui de-al doilea acord de la Minsk. Domnul Han, pretenția și cu bine ne ocupăm. În primul rând, de sprijinirea procesului de reforme pentru a ne asigura că alegerile locale se pot desfășura în condițiile corecte. Asta e definiția care apare în legislația ucraineană. E foarte important să sprijinim procesul de reforme din această țară, țară care a avut o rată foarte negativă de creștere în ultimii ani, acum încearcă uh, să facă anumite reforme, populația are foarte mult de suferit. De aceea e important să dăm dovadă de solidaritate. Ucraina e o țară care trebuie, în primul rând, să se stabilizeze și ajung acum la întrebarea privind referendumul din țările de jos. Cineva a întrebat dacă guvernul face campanie sau nu. Da, ne implicăm foarte mult în acest referendum. Așa cum am văzut și în alte țări, referendumul e un instrument democratic, este o lege cu privire și pe baza a 400.000 de semnături, populația poate cere organizarea unui referendum. E un referendum privind acordul de asociere cu Ucraina. E prima oară când organizăm acest exercițiu democratic. S-a mai uh, în funcție de rezultat, guvernul va lua o hotărâre, se va consulta și cu Parlamentul. Rezultatul acestui referendum are un rol, în primul rând, consultativ. Noi suntem conviși de importanța acestui acces de asociere, de aceea l-am semnat, l-am apărat în Senatul nostru. Prin acest acord de asociere ne aprofundăm relațiile economice și cooperarea politică cu Ucraina, fără să îi oferim aceste țări o perspectivă de aderare. E foarte important să ajutăm poporul ucrainean să dezvolte democrația, statul de drept, să își modernizeze economia, deoarece toate acestea pot contribui la stabilitatea și prosperitatea uh, din vecinătatea Uniunii Europene. E o cale excelentă de a ne intensifica și comerțul cu Ucraina, să nu uităm că e o țară cu 45 de milioane de locuitori și vom avea de câștigat și noi, Ucraina, țările de jos, UE, pe ansamblu. De aceea ne vom implica noi ca guvern în mod activ în această dezbatere, le vom explica cetățenilor cât de important este acest de acord de asociere și și dumneavoastră, ca europarlamentar, veți avea ocazia să vă exprimați în această dezbatere. Eu înțeleg că Parlamentul e interesat, Parlamentul European e interesat de rezultatul acestui referendum. Trebuie să știți că fiecare referendum de, reprezintă în primul rând un proces legitim național. Aici e um, vorba de un eveniment la care rolul uh, poporului uh, randeze foarte important. Doamna a pune întrebări legătură cu Rusia cu moartea domnului Vladimir Privilovski. Da, și noi suntem foarte îngrijorați. E important să aflăm ce s-a întâmplat. Situația drepturilor omului ne îngrijorează. Anul trecut a fost asasinat Boris Nemțov, s-au întâmplat atât de multe. Iar noi bineînțeles că monitorizăm situația drepturilor omului uh, foarte activ. În ceea ce vrește regulile OMC și Rusia, e o competență a Uniunii Europene, în vorba de politica comercială. Colegul Plumăn, ministrul pentru comerț internațional și dezvoltare, la Comisia INTA pe 25 ianuarie va ține o prezentare și va discuta, va aborda această problemă a Rusiei și a OMC-ului. Domnule președinte, au mai fost și alte întrebări. Vreau să mă asigur că am vorbit despre referendum, acordul de asociere, importanța acestuia, importanța unui plan comun de acțiune cu Turcia diferitele aspecte de care trebuie să ținem cont referitor la zborul MH17. Trebuie să vă spun că apreciem um, foarte mult sentimentele solidaritate primite nu doar de la Consiliu, ci și din partea Parlamentului European după acest atac îngrizorător. Prima etapă a fost foarte dificilă, strângerea tuturor rămășițelor omenești, a resturilor acestui zbor, trimiterea acestora în țară. Și deci, după această primă etapă atât de uh, dureroasă, Acum se anchetează originea acestui eveniment. Există o comisie de siguranță Um, națională care se ocupă de acest lucru. Cel mai important este să aducem în fața justiției pe cei vinovați. E o anchetă comună, însă e greu. Consiliul de Securitate la Consiliul de Securitate ONU a trecut Rusia și-a dat un și-a impus un veto Acheta continuă, mai multe țări sunt implicate și vom hotărâ în următoarele luni care va fi cel mai bun mecanism de a urmări justiție pe cei responsabili, fie printr-un uh, proces național, fie uh, în cadrul unui tribunal la care să participe mai multe țări. Încum politica energetică. Uniunea Energetică, Gazpromul. Vrem ca toate principiile Uniunii Energetice să fie respectate. Vrem ca această Uniune energetică să ducă la o îmbunătățire a suficienței noastre energetice. De asemenea, e important să facem trecerea către forme de energie mai curate, am văzut asta la la Copenhaga. Și de asemenea important să reducem dependența de un, față de un singur furnizor. Da, e clar că aici e vorba de aspectele geostrategice la politici energetice, nu doar în Europa, ci și în relațiile cu alte țări, cum ar fi Georgia, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Ca referitor la Arabia Saudită. Și aici, în mod proactiv, am încercat ca Uniunea Europeană să se exprime legătură cu execuțiile ce au avut loc sau urmează să aibă loc. Noi ne opunem pedepse capitale, uh, și doamna Mogherini a făcut o declarație în acest sens. Noi vrem să nu se ajungă la o escaladare a tensiunilor din violență. Și în ceea ce privește exportul de arme. E esențial să avem discuții pe această temă, facem efortul deja în acest sens și e important să discutăm asta și uh, cu Parlamentul European și cu un alta reprezentantă. Stor la Libia. Vă spuneam că n-am cum să menționez toate problemele. Eu mă ocup acum mai mult de migrație, de politică externă și extindere, însă știu că doamna Mogherini negociază acum în legătură cu Libia, noi o sprijinim. Am văzut prime, câteva prime progrese. Domnul Köbler, reprezentantul special, e foarte activ pe acest dosar al Libiei. În Maroc a existat o, un prim acord semnat, bineînțeles, totul trebuie pus în vigoare. Eu înțeleg ce spuneți, doamna, doamnă Gomes. E, important, e greu să știm ce se va întâmpla, însă e clar că din perspectiva de securitate comună, noi vom sprijini ideea de a avea o nouă administrație națională atât din perspectiva umanitară și de aceea e foarte important um, consolidarea administrației naționale a acestei țări, care are foarte mult de suferit de pe urma prezenței diferitelor miliții. Cred că am răspuns aproape la toate întrebările dumneavoastră. Țin să vă mulțumesc uh, foarte mult. A fost o dezbatere proactivă despre am discutat despre extindere, despre politica uh, Uniunii Europene în acest domeniu. Vă mulțumesc. Wow. Mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de vederi cu accent pe extindere și sper să ne bucurăm de o colaborare strânsă în următoarele săptămâni și următoarele luni. Toate cele bune pentru președinția neerlandeză. Meine Damen und Herren, ich bitte. Doamnelor și domnilor, vă rog să încetați discuțiile bilaterale. Domnule Donjon, vă mulțumesc. Vom începe audierea. pe marginea raportului doamnei Caniete, strategia globală, priorități pentru Uniunea Europeană. Îi salut pe cei trei experți invitați de noi, Ștefan Lene, care ă, conlucrează cu Camille Lulop și uh, care a colaborat uh, și cu Consiliul Reprezentant al Austriei. Doamna Ozolina, este în clipa de față profesoară la Departamentul pentru Științe Politice din Letonia și directoarea Centrului pentru Studii Internaționale, de asemenea domnul Camil Gran, care este în clipa de față direct director, pentru Fundația pentru Cercetări Strategice. Mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre și ați colaborat și cu doamna Elliot Marie cu ani în urmă, care de asemenea se află acum în prezidiu. Avem uh, de elaborat un raport important uh, care ține de sugestia doamnei Mogherini, elaborarea uh, unui raport pe tema uh, evoluțiilor strategice ale Uniunii Europene, raportul Caniete și ne dorim să exprimăm poziția noastră și să exercităm o influență pozitivă pentru o evoluție în direcția cea bună. La Parlament spunem adesea, Uniunea Europeană are mulți parteneri strategici, dar nu are niciun fel de strategie. Și mă tem că așa stau lucrurile. Poate că ne puteți ajuta să stabilim prioritățile care sunt necesare pentru a putea desfășura o politică externă um, operațională corectă și față de statele vecine și cred că acest lucru este important uh, nu numai pentru a continua politica de soft power, pentru că știm că și politica de soft power nu poate fi eficientă decât dacă suntem credibili din perspectivă a securității și apărării și sperăm ca și această politică să fie bine apărate. Doamna Caniete, dacă doriți să faceți o scurtă introducere aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, colegi. Aș dori să mulțumesc experților pentru că au acceptat să ne împărtășească opinia lor privind o strategie globală și o strategie de securitate europeană. Suntem conștienți că uh, desfășurarea, dezvoltarea unei politici strategice de către Uniunea Europeană nu este deloc un demers ușor, pentru că există culturi foarte diferite și în clipa de față, Uniunea are dificultăți în a fi un actor strategic pe plan global. De aceea, demersul înaltei reprezentante de a elabora o asemenea strategie este lăudabilă și sperăm ca până în iunie 2016 înalta reprezentantă să dispună de o asemenea strategie. A solicitat uh, deputații europeni, dar și uh, centrele de reflexie să colaboreze în uh, elaborarea acestei strategii strategii și sunt uh, bucuroasă că am privilegiul să fiu uh, raportoarea Parlamentului European uh, în această strategie. Ați văzut proiectul de raport pe care îl vom discuta în lunile următoare și cred că vom elabora un document robust care să reflecte poziția Uh, Parlamentul European pentru strategia viitoare și sper ca în plenara din aprilie acest raport să fie adoptat cu o largă majoritate. Doresc să mulțumesc colegilor mei din comisie care au făcut sugestii uh, importante pentru acest proiect de raport și doresc să mulțumesc în mod special doamnei Michel Aliomari pentru contribuția excepțională la elaborarea acestui acestui proiect de raport. Ne vom concentra pe o serie de priorități. În primul rând, apărarea statelor europene, societăților și valorilor europene. În al doilea rând, stabilizarea um, relațiilor cu uh, vecinii într-o formă mai extinsă și după aceea bazarea um, actorilor europeni pe uh, principii și reguli um, valabile pe plan global. Există o serie întreagă de provocări, analizarea opțiunilor noastre și, în principal, uh, o voință politică puternică pentru a dezvolta capabilitățile europene pentru ca uh, să ne putem proteja și crea un climat de securitate, inclusiv uh, pe plan militar. Deci ă, aștept cu interes opiniile experților noștri în legătură cu poziția lor despre obiectivele principale ale acțiunii externe europene ă, în ă, strânsă legătură cu politicile noastre interne pentru că fără o viziune clară, realistă, nu vom putea să transformăm uh, provocările în oportunități și să redobândim o poziție de uh, lider pe plan global. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Trecem acum la uh, prezentări. Domnule Lene, sunteți primul în program. Mulțumesc, vă mulțumesc, doamna Caniete, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă aflu în mijlocul dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Am fost invitat să mă refer la contribuția pe care strategia globală poate să o aibă pentru stabilizarea unei vecinătăți mai largi ale Uniunii Europene. A fost un element cheie al dezbaterii. Cât de globală trebuie să fie strategia noastră din punct de vedere eh, tematic, dar și regional. Este clar că Uniunea Europeană este un actor global uh, din anume puncte de vedere când este vorba de diplomația multilaterală, dar este clar că de asemenea Uniunea Europeană este și o putere regională, de aceea interesele cheie ale Uniunii Europene uh, și obiectivele noastre politice sunt legate de imediata vecinătate. Este clar că atunci când este vorba de proliferarea nucleară, Uniunea Europeană joacă un rol modest în Corea de Nord, dar joacă un rol foarte important când este vorba de Iran. Tocmai de aceea distanțele geografice sunt importante și strategia globală trebuie să fie axată și pe aceste relații regionale. Deci ă, ne gândim la o strategie globală, dar după aceea, într-un al doilea pas, ne-am gândit și la dimensiunile politicii externe și ă, la ă, necesitatea ca anumite strategii să dețină elemente mai concrete, să vedem ce trebuie să fie făcut. Deci, în cazul de față au avut loc o serie treagă de exerciții strategice, înainte însă de a elabora strategia globală, deci lucrurile într-un fel au fost abordate în sens invers. Sigur că nu ar fi fost abordarea optimă, ar fi trebuit să trecem mai degrabă de la general la particular, dar acum aceasta este situația. Dar uh, există uh, acum și contradicții uh, esențiale în abordare și într-un fel, uh, iată, noi acum avem substrategiile înainte de a dispune de strategia generală. Deci, acum trebuie să plecăm de la concepția originală în ce privește politica de vecinătate Uniunii Europene, dar politica de vecinătate um, a fost uh, elaborată de multă uh, vreme. Deci ne gândeam întâi ca politica noastră de vecinătate să se bazeze uh, pe strategii profunde de restructurare a statelor vecine și în măsura în care ele ar fi făcut progrese în acest sens, să poată să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Această idee s-a bazat însă pe o puternică supraestimare a propriei noastre influențe și o subestimare a transformărilor din aceste state. Și constatăm, de încercând să aplicăm de-a lungul anilor această politică, că ea nu a funcționat bine. Iar acum, iată că accentul se pune pe um, uh, statele vecine, pentru că există riscul de a importa instabilitate din aceste regiuni. Deci uh, această instabilitate poate să schimbe mai mult Europa decât putem noi să schimbăm vecinătatea și cred că este principalul merit care reflectă această realitate. Asta nu înseamnă că vom abandona obiectivele pe termen lung, dar înseamnă că noi trebuie să uh, acționăm într-un mediu mai stabil. Deci stabilitatea în următorii cinci ani trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Iar noi putem contribui la această stabilitate printr-o cooperare economică, dar și iată că și aceasta este o inovație în contextul politicii de vecinătate, punând principalul accent pe securitate. Și asta înseamnă combatere combaterea crimei organizate, activități antiteroriste, uh, pentru că uh, și de uh, aceste aspecte este legat fenomenul migrației. În al doilea rând, inovația constă într-o diferențiere, pentru că trebuie să avem un set cuprinzător de criterii care să se uh, Um, aplice, pentru că uh, au fost o serie întreagă de criterii care au trebuit până acum să fie abandonate în ce privește uh, procesul de extindere. Există foarte puține țări care au făcut progrese în vecinătatea noastră. Cu alte țări avem planuri de acțiune bazate pe interese mutuale, dar care sunt croite eh, pe specificul acelei relații dintre Uniunea Europeană și statul respectiv trebuie să existe instrumente mai flexibile în ce privește finanțarea, în ce privește uh, apropierea uh, de aceste state. Bineînțeles că toate aceste criterii trebuie să fie implementate. Dar există și alte aspecte în noul document. Există o precauție, o distanțare de principiul more for more că însă nu există o strategie convingătoare în legătură cu modul în care putem promova valorile noastre în statele vecine. De asemenea, sigur că este important ca și vecinii vecinilor noștri, într-un fel, uh, să facă progrese. Întreaga strategie europeană trebuie să uh, fie completată cu uh, aceste probleme. Însă, Um, s-a făcut un pas în direcția cea bună, în sensul pe care eu îl numesc real politic uh, în domeniul vecinătății. Și uh, aș menționa, uh, și am menționat în document trei elemente care sunt esențiale. Primul, finanțarea nu există indicații în clipa de față că uh, să existe modificări la uh, nivelul finanțării. Este vorba uh, de o sumă care nu a fost schimbată. În același timp însă este nevoie de neces- ca necesitățile din aceste țări să poată fi acoperite, care sunt mult mai mari, să ne gândim de pildă la Libia, la alte state. În al doilea rând, este nevoie de o uh, mai mare uh, diferențiere și aici uh, este o chestiune de manpower dacă negocierile pot fi derulate la nivelul Serviciului de Acțiune Externă, particularizat pe fiecare țară. Dacă vom avea de-a face cu reducere de personal, demersurile nu vor fi credibile. În al treilea rând, Până acum s-au făcut niște uh, afirmații mai din vârful buzelor în ce privește interesele legate de politica de vecinătate. Noi trebuie să avem și politici comerciale care să susțină politicile de vecinătate, iar acest proces nu poate fi unul pur uh, birocratic pentru că uh, în felul acesta impactul ar fi uh, unul nefericit față de obiectivele esențiale pe care ni le-am propus. Iar dacă ne întrebăm care sunt obiectivele cheie ale strategiei doamnei Mogherini, uh, este clar că nu este nevoie de un document teoretic care să ne ia ochii ci ceea ce ne trebuie de fapt este un proces politic care să convingă șefii de state și de guvern uh, să ia în serios politica externă europeană, astfel încât ceea ce ne propunem să poată fi realizat, să fie clar că dispunem de resursele necesare, de instrumentarul necesar, că există intenția statelor membre să susțină acest demers comun de a crea uh, un climat de vecinătate, de securitate în statele vecine. Deci este important ca um, aceste uh, obiective să fie în centrul strategiei, uh, pentru că știm că există probleme acum în Orientul Mijlociu, problemele uh, migrației și refugiaților, care de asemenea ne solicită multă atenție, dar trebuie ca strategia să se transforme într-un proces politic care să schimbe lucrurile pentru că până acum demersurile Serviciului de Acțiune Externă au fost mai degrabă axate pe uh, procese birocratice. Acum ar trebui să se producă această schimbare și apreciez faptul că doamna Mogherini își dorește elaborarea acestei strategii care de mult ar fi trebuit să existe. Sigur că trebuie să existe o largă consultare cu societatea civilă, cu toți eh, factorii care nu țin neapărat de sfera puterii, dar care pot să joace un rol important. Ceea ce nu s-a atins în clipa de față, nu s-a atins masa critică nu putem să schimbăm lucrurile. Sper că acest document să nu devină unul printre multe altele pentru ca el să poată fi eficient. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Doamna Zaneta Oțolina. Thank you. Actually, I was the third, but I don't mind. Mulțumesc. Eram a treia, de fapt, dar nu mă deranjează să vorbesc acum. Mulțumesc pentru această posibilitate de a vorbi aici. Să vorbim despre strategia globală și despre acest raport pe care, îl, care e în pregătire. Mi s-a cerut să ne mai concentrăm pe, aspect, pe alte aspecte legate de lucruri greu de schimbat, dar aș vrea să mă refer la câteva alte aspecte dori să spun că această strategie globală europeană a fost așteptată de multă vreme. Dacă ne uităm la performanța politică a partenerului nostru cel mai important, NATO, ei au reușit să vină cu acest document strategic al lor la timp, pe când noi încă ne bazăm pe documentul din 2003. Acesta pe de o parte înseamnă că a fost bine scris atunci când a fost elaborat și un compliment pentru autorii săi, dar fiecare document se bazează pe o evaluare atentă a mediului internațional. Și în 2003 mediul internațional era mult mai prietenos. Sistemele erau deschise, țările căutau parteneriate și rețele de cooperare. Din păcate, astăzi trăim într-un mediu mult mai dușmănos eu doresc să fiu o persoană optimistă și să spun aici că în câțiva ani mediul uh, internațional va fi din nou mai prietenos și situația se va îmbunătăți. Însă trebuie să fiu pesimistă și să spun că o multă vreme de acum încolo vom trăi într-un mediu foarte ostil. Asta înseamnă nu doar că, că elaborarea de poziții comune care apar în diferite documente, ci că e nevoie și de acțiuni. Și ajung la punctul 2 pe care doream să-l discutăm. E vorba de câteva principii esențiale din punctul meu de vedere pentru o nouă strategie care să fie operațională și funcțională. Dați-mi voie să menționez doar câteva elemente. În primul rând, un principiu foarte important, armonia sau consensul sau uh, relațiile dintre valori și interese Și apreciez poziția doamnei Mogherini, care a spus în repetate rânduri, în diferite foruri, că până acum Uniunea Europeană a fost foarte bună în a defini și implementa propriile valori, dar că nu a prea știut să definească interesele europene la nivel internațional. Acum, sigur că putem discuta, să spunem că există câteva aspecte de interes care sunt definite, Însă, la nivel internațional, țările operează în funcție de interese și valorile fac parte din acele interese. E... Valorile contribuie la interese și invers. De aceea, de multe ori e dificil pentru cetățeni să înțeleagă ce interese protejează Uniunea Europeană pe arena internațională. De deci, aceea definiția intereselor va fi foarte importantă în mulți ani de acum încolo. Apoi un alt principiu la care m-aș referi, cele patru ceuri sau cinci ceuri, acele cuvinte tip mantră repetate în fiecare speech, în fiecare document, dar mantre care sunt de fapt departe de viața politică reală. Mă refer la cooperare, coordonare, coeziune, continuitate, consistență și aș putea să continui la nesfârșit. Avem politică comună și de securitate, avem o serie de alte politici, toate foarte fragmentate. Aceste 4 sau 5 ceuri sunt esențiale în implementarea acestei strategii. Al treilea principiu la care aș dori să mă refer astăzi se referă la echilibru. O abordare echilibrată în multe aspecte legate de CFSP. Echilibru când vorbim de dimensiunea geografică, parteneriatul estic, vecinătatea de sud, e complicat dacă ne gândim la aspectele financiare, la presiunea externă, să păstrăm acest echilibru. Un alt punct legat de echilibru. E important să găsim un echilibru între aspectele naționale și europene. Vorbesc de politicieni, de societăți. Iată, care cred că ar fi punctul central principal al prezentării mele. Întrebarea pe care a rugat doamna Calniete să o punem, să spunem câte, care ar fi prioritățile, nu foarte multe, dar pe ce ar trebui să se concentreze politica europeană pe viitor. Prima prioritate aș spune legături strânse cu NATO. Aici există mai multe căi posibile, însă Cred că pentru a trece de la activități ad hoc la un dialog mai coerent, trebuie să avem un nou tip de acord, să oficializăm relațiile între UE și NATO. Și atunci am înlătura cele multe scuze între cele două organizații care încearcă să găsească răspunsuri de ce nu reușesc să coopereze. De deci ce un parteneriat atât de crucial? Pentru că dacă continuăm cu diferitele priorități, sarcina, prima sarcină va fi legată de activități de combatere a terorismului. E dificil să implementezi această sarcină fără sistemul NATO. Vorbim de gestionarea de crize și UE a acumulat mare experiență privire la capacitățile civile și la diferite tipuri de criză pe care le-a gestionat. Dar e vorba de o capacitate care e și o capacitate NATO. Și atunci ce facem? Lucrăm de două ori? Cum împărțim sarcinile și munca? Un alt lucru pe care l-aș menționa, stimați deputați, dacă vă uitați la bugetul UE, una dintre pozițiile care a crescut a fost cercetarea. Dragi deputați, cereți cercetătorilor ca rapoartele lor, concluziile lor să fie cu relevanță pentru politicile noastre. Cercetătorii creează studii scumpe pe care politicienii nu le pot aplica în activitatea practică, în viața de zi cu zi. Cred că acest aspect e foarte important. Iar cât privește rezistența la schimbare, cu puțin timp în urmă, multe organizații precum NATO și Națiunile Unite menționează conceptul acesta de rezistență la schimbare. Nu voi insista, dar în mod clasic acest aspect a fost uh, preluat de politicieni, adică nu e o reacție umană la schimbare în ecosistem. Și de multe ori această rezistență a fost preluată de, de rețelele sociale și alte rețele în societate. Eu cred că n-ar trebui să studiem problema doar din perspectiva adaptării, ci și de o capacitate proactivă de a acționa în nume propriu și numele altora. O capacitate de a construi și să continuăm, să construim o societate care se poată adapta, iar procesul de luare deciziilor să fie similar. Și în documentul acesta mă refer și la aspecte legate de apărare. E în interesul cetățenilor să fie apărați și protejați și urez mult succes uh, Parlamentului în prezentarea versiunii finale. Mulțumesc! Merci de... Vă mulțumesc mult, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. E o mare plăcere să pot participa la această audiere și să colaborez în continuare cu Parlamentul uh, cu privire la această strategie globală a Uniunii Europene. Înainte de a insista asupra priorităților, aș vrea să vă reamintesc un lucru. Vă reamintesc că strategia de securitate din 2013 spunea că Europa niciodată n-a fost atât de prosperă, de sigură și de liberă. Violența din prima parte a secolului 20 a lăsat loc unei perioade de pace și stabilitate. Din păcate, această afirmație nu mai este actuală. Din păcate, în 2016 lucrurile stau cu totul altfel. Suntem, am fost confruntați cu o criză economică care a afectat multe economii din 2008. Proiectul de integrare a fost pus sub semnul întrebării chiar și în ceea ce vește situația de astăzi, ne confruntăm cu foarte multe crize în vecinătatea noastră imediată, de la sud, de la Revoluția Arabă și în est, avem Rusia care a modificat parte ordinea mondială ce domnea de la războiul rece încoace. Vedem de asemenea și apariția terorismului în masă, văzut-o în ultima rând, în ultimul an. Era o îngrijorare identificată și de în trecut, în 2000 din 2003 încoace, însă niciodată nu ne imaginaserăm că urmam să fim și noi atât de afectați. Criza refugiaților ne arată cât de problematice sunt uh, aceste crize și gestionarea acestora. De aceea e indispensabil să definim prioritățile UE pentru securitatea sa. Trebuie, după părerea mea, să privim lucrurile în față, din punct de vedere a ceea ce se întâmplă. Lucrurile chiar s-au înrăutățit mult. Trebuie să le privim cu luciditate și cred că ar fi o greșeală să negăm aceste realități și să păstrăm același limbaj uh, neclar al Uniunii Europene în legătură cu toate aceste chestiuni. Mai ales că uh, am devenit un actor recunoscut ca tar, un actor internațional, iar partenerii noștri așteaptă de la noi un angajament clar pentru a gestiona crizele. Acum, principala prioritate, în primul rând să se apere interesele Uniunii Europene. Și nu cred că aici putem să avem neapărat o contradicție între valori și interese, însă în momentul de față securitatea Europei și a cetățenilor e în pericol. De aceea această problemă trebuie abordată frontal. De asemenea, trebuie să apărăm o ordine internațională bazată pe drepturi Însă trebuie să o facem în momentul în care valorile europene sunt din ce ce mai contestate, cel mai contestate de la sfârșitul războiului rece încoace, inclusiv pe teritoriul nostru. De asemenea, e important să uh, îi conferim Uniunii Europene posibilitatea de a fi un, acord, un actor uh, preponderent la nivel internațional. Dacă e să ne gândim la capacitate Aș lua și eu același termen de rezistență. De reziliență, de fapt. Trebuie consolidată reziliența Uniunii Europene față, în fața unor amenințări militare, teroriste, în fața atacurilor cibernetice, să nu uităm problemele energetice. Sunt niște sfidări mai ales interne, aș zice eu. Și sunt de acord cu ce spunea Stefan, trebuie să integrăm acest element al rezilienței în politica noastră de vecinătate, însă avem multe probleme pe care trebuie să le soluționăm în primul rând în teritoriul UE pentru a le include în strategia globală. De asemenea, trebuie să gestionăm mai bine crizele și conflictele în vecinătatea noastră imediată. Din 2003, UE și-a luat o răspundere importantă prin uh, politica comună de securitate a dobândit uh, un alt rol, uneori sunt și intervenții militare. Însă aceste crize sunt din ce în ce mai grave. Nu mai sunt atât de, nu e mai așa de ușor cum era acum 10 ani când putea gestiona o criză prin trimiterea unei misiuni de observatori. Acum uh, trebuie integrată o dimensiune uh, militară mult mai activă, spre deosebire de trecut, când ne uităm la cele 20 de misiuni pe care l am avut în ultimii 15 ani. Toate acestea ne cer să ne sporim capacitatea pentru a face față unor crize nenumărate, diferite, multiple. E o mare dificultate cu care se confruntă acum Uniunea Europeană, să fie capabilă să vadă care sunt prioritățile, să recunoască că mai mult ca niciodată trebuie să fim flexibili și să nu ne mai certăm între noi în legătură cu ce conflict, ce zonă trebuie să fie prioritară pentru noi. Trebuie definite niște priorități geografice pentru a face asta? Personal nu cred. Uniunea Europeană e un, aco- e un actor pe deplin care trebuie să fie în stare să-și aducă contribuția la securitatea din propria vecinătate. Trebuie de asemenea să se angajeze cu mari vecini, indiferent de cine sunt aceștia. Dar dincolo de toate acestea, de exemplu pe continentul african, trebuie să știm că Uniunea Europeană um, trebuie să fie printre cei care gestionează eventualele crize, deoarece și acolo securitatea noastră e în joc. Credibilitatea unei strategii ține de toate acestea. Și aici nu doar uh, mediul universitar uh, va judeca lucrurile sau politicienii, nu, de fapt, uh, realitatea de pe teren va fi proba de foc. Nu trebuie să ne culcăm pe lauri, să ne autofelicităm de diversitatea instrumentelor existente. Nu așa se definește o adevărată strategie externă. Și într-un anumit fel, din păcate, domnule președinte, vreau să vorbesc despre soft power și hard power al Uniunii Europene. Nu e suficient să știi că ești cel mai bun atunci când e vorba de soft power, neapărat sau, se, da, sau de hard power, în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună. Un efort specific și niște obiective clare în domeniul apărării ar trebui să fie evocate. Apar în proiectul dumneavoastră de raport și vă salut pentru asta, vă mulțumesc pentru asta. Mai ales în acest context, când uh, Alianța Atlantică se va întâlni la Varșovia pentru a stabili prioritățile. E important ca acum Uniunea Europeană să se exprime într-un mod coerent față de uh, modul în care se va exprima și NATO în ceea ce privește apărarea. Din acest punct de vedere, trimiterile în cifre pe care le-ați inclus în raport sunt foarte mm, pertinente și coerente și cu obiectivele afișate de NATO la summitul din țara Galilor. Ca să închei, această strategie e o etapă importantă în legătură cu ceea ce suntem și ceea ce ne dorim să fim. De 12 ani de zile, UE nu și-a pus o întrebare, nu și-a pus întrebări uh, reale legătură cu aceste lucruri și trebuie să-i fim recunoscători doamnei Mogherini pentru că lansat acest proces. Acest document nu trebuie să fie un document intern doar pentru instituții, ci un document public care să poată fi examinat de partenerii noștri, dar și de inamicii noștri potențial, care trebuie să știe care e nivelul nostru de ambiție. Ca să fie influent această strategie, trebuie să combine o analiză realistă a mediului internațional și trebuie de asemenea să își dorească o strategie globală partajată. Trebuie definite niște priorități clare, un plan de acțiune concret care să consolideze capacitatea Uniunii Europene de a acționa la nivel internațional. Și eu sper ca lucrările Parlamentului să ne ajute să atingem acest obiectiv. Trebuie să ne uh, scuturăm puțin și să ne dăm seama că, din păcate, lumea s-a schimbat, nu e așa ușor, să trebuie să acționăm. Și noi suntem acum într-o situație prea puțin confortabilă pentru că ne-am depășit cu mult uh, planul uh, stabilit pentru astăzi uh, datorită întârzierii la întâlnirea cu reprezentantul președinției. Am șase persoane scrise pe uh, lista vorbitorilor. Aș dori fiecare, <laughs> să rog pe fiecare să nu intervină mai mult de un minut, pentru că după aceea să îi dăm cuvântul și doamnei Caniete, pentru că uh, și invitații noștri din partea comisiei așteaptă deja. M-ar bucura de asemenea să putem primi din partea dumneavoastră uh, prezentările și înscris pentru a putea să le valorificăm. Domnule Plencovici, prima intervenție, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Broc. Mulțumesc Ștefan, Camil, doamna Ozolina pentru prezentările extraordinare, pentru proiectul nostru. Domnule Lene, dumneavoastră încă din, de la primul exercițiu din 2003 sunteți implicați în colaborarea cu noi și v-ați referit și la prima noastră abordare pe o ordine globală bazată pe reguli, pentru că nu știu dacă până la urmă ne-am putut realiza obiectivele pentru că există o violare încă în multe din statele parteneriatului estic ale acestor reguli. Cum vedeți dumneavoastră activitatea formatelor specifice privind politica externă, ehm, cum influențează ele credibilitatea ehm, pe plan general. Mulțumesc foarte mult. Doamna Gomes. Voi fi foarte bucuroasă să colaborez cu doamna Caniete pe marginea acestui text, uh, care este foarte interesant, va trebui să fie un text concis. Uh, apreciez contribuțiile vorbitorilor noștri. Cred că este esențial să definim interesul nostru. Noi uh, avem interese comune în Uniunea Europeană, trebuie să le identificăm și să încercăm să le punem în aplicare. Sigur că lucrurile sunt legate de uh, ideea valorilor noastre, dar valoarea pe care toată lumea trebuie să o partajeze este apărarea uh, dreptului internațional uh, pentru o uh, o lume care să se bazeze pe reguli și asta să avem uh, în vedere și când uh, a existat invadarea Irakului, dar și când Rusia a invadat Crimea. Deci uh, trebuie să putem să contăm pe forțele noastre. Sigur că trebuie să ne eh, bazăm pe relația cu eh, Statele Unite, dar până la urmă eh, chiar Statele Unite au fost cei care ne-au rugat să ne implicăm mai puțin. Mulțumesc, domnul Cusco. Mulțumesc, domnul Cosopermui. De multe ori nu vorbim despre cauza instabilității. În primul rând, de multe ori Există interesul de a nu avea o Uniune Europeană într-adevăr independentă. Am fi un veritabil uh, rival dacă am fi independent. De aceea vedem de multe ori că e menținut o anumită stare de dependență. Vedem ce s-a întâmplat și cu Grecia, ce se întâmplă cu azilul, vedem că și drepturile omului sunt condiționate de multe ori. Vedem ce s-a întâmplat cu Turcia. Uh, nu e suficient să avem scurtături. Trebuie uh, soluționate asimetriile economice și de asemenea trebuie să respectăm Carta Drepturilor Omului ONU. Niciodată să nu atacăm și să avem o abordare de tip ingerență uh, militară. I'm very sorry, Mr. President. I could... Îmi pare rău, domnule președinte. Am uh, solicitat cuvântul, după aceea a spus că lista a fost închisă. Nu? Uh, uh, vă înțeleg pe dumneavoastră când ne dați cuvântul, nu vă aud. Doresc să mulțumesc doamnei Caniete Doresc să mulțumesc doamnei Caniete pentru acest proiect de raport. Conține foarte multe elemente pozitive și apreciez că vorbiți foarte mult despre valori. Dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat la Köln, noi ca femei trebuie să ne dorim ca valorile să fie respectate. În al doilea rând, sigur, Europa a fost confruntată cu multe amenințări pe plan intern și extern, dar noi elaborăm acum un uh, document politic, așa cum a spus și primul vorbitor, să uh, ne gândim că trebuie să fie nu doar un document reactiv, ci proactiv. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnul Buchner. Sorry. Uh, eh, meine Frage geht an Frau Întrebarea mea este adresată doamnei Ozolina. Ați uh, spus că trebuie să configurăm mai bine relațiile noastre cu NATO și ați vorbit despre combaterea terorismului, dar oare lucrurile nu stau în felul următor? Combaterea militară a terorismului până acum nu a dat roade în niciun fel pentru a nu folosi și uh, o afirmație mai dură. Eu bombardările din Siria în clipa de față ă, mai degrabă întăresc statul islamic pentru că ă, populația datorită pierderilor pe care le înregistrează ă, este tentată acum să se apropie mai mult de ISIS. Mi-aș dori să putem combate terorismul pe alte căi. Domnul Danjon, mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră foarte realiste. Și cred că realismul lipsește în politica externă a instituțiilor europene. Mm, La nivelul Comisiei a existat o abordare foarte birocratizată a procesului de extindere și al politicii de vecinătate. Și după aceea am apreciat foarte mult expunerea lui Ștefan Line. Impresia mea este că acest Parlament în politica de vecinătate Uh, iubește valorile, dar nu urmărește neapărat valorile uh, uh, și interesele europene. Încearcă să implice niște valori în statele vecine, fără însă a ține seamă și de interesele europene. Și după aceea noi nu suntem foarte exigenți, suntem mai degrabă indulgenți față de cei cu care colaborăm. După aceea, Ehm, se vorbește foarte mult despre duplicare. Nu, este o problemă falsă. Există suficiente crize, suficienți actori pentru a acționa. Nu trebuie să ne temem de o duplicare până la urma demersurilor noastre vis-a-vis -vis de NATO care există deja. Nu, nu aceasta este problema. Să ne gândim și la rolul pe care NATO l-a jucat în nordul Africii. Mulțumesc foarte mult! Domnul Corvin Michel. <clears throat> <coughs> Domnule președinte, cred că problema cea mai importantă este problema suveranității. Trebuie să ne gândim până la urmă uh, la probleme de suveranitate ale Uniunii Europene. Cine este mai suveran sau uh, fostele uh, sau statele vecine? Deci, în clipa de față, Uniunea Europeană este suverană, dar armatele sunt în mâinile statelor naționale. Nu există o armată federală. Uh, deci, este o situație care nu trebuie să dureze pe termen lung. În al doilea rând, Uniunea Europeană uh, poate avea un viitor ca fiind o zonă uh, de piață unică liberă, dar trebuie să fie și o piață liberă a uh, legislației, iar piața trebuie să poată să și statele să uh, se impună într-o competiție și în clipa de față, datorită sistemelor diferite de impozitare, nu poate să existe o competiție liberă. Mulțumesc foarte mult, doamna Iaconsari. Mulțumesc foarte mult uh, raportoarei Sandra Caniete pentru raportul amplu și interesant. În clipa de față este foarte important să discutăm rolul global al Uniunii Europene, pentru că impresia mea este că multe state membre se, își îndreaptă interesul mai degrabă spre interior decât uh, spre ceea ce trebuie să fie o preocupare uh, globală într-o lume globală. Și o întrebare către doamna Ozolina. Spuneați că NATO este un bun partener pentru noi, așa este, dar uh, impresia mea este de asemenea că NATO de asemenea se străduiește mai mult să protejeze state europene și cetățeni europeni. Articolul 1 prevede că acest capacitate de apărare trebuie să fie prioritară sau în clipa de față ar trebui să acordăm o atenție mai mare și managementului crizei. Mă înșeluare? Mulțumesc să schimbăm acum ordinea uh, răspunsurilor la întrebări și uh, dau cuvântul domnului Grant. Mulțum, mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să răspund foarte pe scurt la câteva aspecte. Înainte de toate, în ce privește NATO? Noi urmărim cu mare atenție această dezbatere. Primii uh, Eh, care eh, doresc până la urmă o colaborare sunt Statele Unite și în clipa de față eh, americanii sunt primii care îi incită pe europeni să se organizeze în acest sens. Această dezbatere a evoluat semnificativ față de situația de acum 15 ani. Înainte exista opinia Bruegel în acest sens, acum ea nu se mai face auzită. În al doilea rând, uh, activitatea diplomatică. Uh, ea trebuie să fie multilaterală până la urmă. Trebuie să avem și o doză de optimism, pentru că Uniunea Europeană a devenit acum pe plan multilateral un actor global major. Și pot să vă spun că Uh, vocea Europei este așteptată, uh, aportul Uniunii Europene și din punct de vedere financiar este uh, substanțial și la nivelul ONU. Deci este o latură importantă care trebuie să rămână valabilă în strategia pe care o elaborăm. După aceea, Cred că uh, în ce privește interesele noastre, nu există o opoziție între interese și valori. Ne uh, apărăm valorile fără să uităm uh, care sunt interesele noastre. Uniunea Europeană nu este un ONG, este un actor strategic și din acest punct de vedere trebuie să-și apere valorile și să-și apere interesele, bineînțeles, bazându-ne pe statul de drept. În ce privește lupta împotriva terorismului, sigur că este un exemplu uh, tipic uh, privind uh, necesitatea unei strategii globale, pentru că nu trebuie ca pe plan militar să fim inferiori adversarilor noștri și să ne gândim că și în istoria uh, recentă până la urmă, planul militar uh, a fost unul important în combaterea terorismului, dacă ne gândim la evoluțiile recente. Mulțumesc, doamna Uțolina. Prima întrebare. În ce privește diplomația multilaterală, sunt de acord cu ceea ce s-a spus. Uniunea Europeană uh, a desfășurat o activitate încununată de succes în acest domeniu și trebuie să consolidăm aceste eforturi. Cea de-a doua întrebare, dacă NATO și acțiunile militare ar fi suficiente pentru a combate terorismul, bineînțeles că nu există Uh, și uh, alte țări în care dacă vedem cum a evoluat terorismul și ce instrumente au fost folosite pentru a le contracara, constatăm că uh, doar mâna în armată nu a fost suficientă pentru a combate. Sigur că trebuie să îmbinăm toate instrumentele pentru a ajunge la rezultatele maxime sperăm să uh, învingem în războiul împotriva terorismului și trebuie să combinăm, evident, uh, instrumentele de care ne servim. După aceea, întrebarea dacă NATO privește mai mult spre interior sau și spre operații uh, internaționale. Cred că NATO s-a dovedit a fi eficient în a răspunde la amenințările cu care statele membre s-au confruntat și uh, Uh, demersurile actuale ale NATO de a consolida prevederile din uh, uh, aliniatul 5 sunt importante pentru că aceste probleme au fost neglijate multă vreme. Dacă ne gândim că NATO în clipa de față operează la toate nivelurile, statele încearcă să-și consolideze bugetele naționale, asta este primul demers, în al doilea rând NATO își consolidează capacitățile eh, de apărare comună în baza aliniatului 5, dar și în ce privește strategiile internaționale. NATO are suficiente capacități de a acționa atunci când statele vor decide în această sensie. Eh, sens și eh, aceste capacități de apărare toate trebuie să fie valorificate și în accepțiunea statelor membre. Cred că Parlamentul European joacă un rol important în implementarea strategiei, pentru că acesta este forumul în care putem revizui strategia, putem monitoriza strategia și vă doresc mult succes în acest demers. Mulțumesc foarte mult, domnul Leine. Mulțumesc. Trei chestiuni. În ce privește multilateralismul? Aici se vorbește că dacă SUA și Uniunea Europeană ar eșua, atunci cred că s-ar ajunge probleme. Eu cred că multilateralismul a devenit mai eficient într-o lume multipolară. Există mulți poli ai puterii și trebuie să avem și o politică realistă, dar a acționa în această lume multipolară, multipolară este în ADN-ul Uniunii Europene. Există această capacitate și cred că aceste demersuri trebuie să continue în ce privește interesele și valorile. Da, așa cum a spus și Camille, este o contradicție falsă între, între valori și interese. Sigur că în ce privește transpunerea în practică a strategiei ar putea să apară elemente contradictorii. În ce privește relația noastră cu statele vecine, Ehm, ehm, modul tradițional în care am acționat bazându-ne doar pe valori nu a funcționat foarte bine. De aceea cred că trebuie să avem ehm, un instrumentar care să fie mai eh, inovativ pentru a putea să ne atingem obiectivele acolo unde intercondiționalitățile nu au funcționat bine în ce privește politica externă într-o lume globalizată de 20 de ani, mă ocup de probleme care țin de politica externă europeană. Noi ne-am concentrat mult pe integrarea europeană, dar trebuie să ne gândim că, de fapt, toată lumea a acceptat situația așa cum a fost, uh, fără să existe o politică externă comună. Iată însă că și crizele din jurul Uniunii Europene s-au aprofundat și este evident că aceste provocări vor obliga statele membre să se apropie, apropie mai mult între ele pentru că altfel ele vor fi uh, separate tot mai evident. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doamna Caniete, o intervenție finală. Nu doresc să mulțumesc uh, pentru această discuție care a fost foarte stimulativă. Da, este clar că trebuie să apărăm interesele europene și Ehm, mă voi referi și la ceea ce a spus Camil Grant. Pentru a apăra interesele înseamnă până la urmă a ne apăra valorile. Și aceasta este linia pe care dorim să ne înscriem. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și uh, invitațiilor. Sper să primim uh, și prezentările dumneavoastră în scris și vom reveni uh, la uh, dumneavoastră. haben wir eine Viertelstunde länger. Hallo. So, meine Damen und Herren, wir sollten schnell beginnen. Doamnelor și domnilor, ar trebui să începem pentru că suntem în întârziere. Discuția cu președinția neerlandeză a durat ceva mai mult. Nu voi mai face o prezentare a conținutului, ca să câștigăm un pic de timp, să nici se plictisească nimeni. Și rog pe vorbitori să-și respecte timpul de 5 minute așa cum am convenit. Ca apoi să putem avea și o discuție. Și apoi un minut și jumătate de vorbitor ca să avem loc de cât mai mulți. Interpreții ne mai dau 15 minute. Mulțumim. Ne avem pe copreședință alături de noi aceste adunări parlamentare și mă bucur că a venit și doamna comisar Iurova doamna Helga Schmidt, doamna Catarina Maternova, din partea Comisiei, director general NIR, vecinătate, în numele comisarului Han și Alexander Sușco, copreședinte al Platformei Societății Civile UE Ucraina. Mă bucur că sunt prezenți și parlamentari din țările Euronest am întâlnit cu câțiva prieteni uh, acum ceva timp și sper că vom avea o dezbatere interesantă. Propun să începem, dau cuvântul doamnei Iurova, vă rog. Stimate domnule președinte, doamne, membri, domnilor și domnilor, în primul rând un an nou bun tuturor după evenimentele dramatice de anul trecut din Europa și de peste hotare, sper că 2016 va fi un an plin de pace pentru cetățenii Georgiei, Moldovei și Ucrainei. Sper că noul an va aduce stabilitate și securitate și progres, desigur. Cele trei țări au progresat în domeniul reformei justiției și respectului pentru drepturi fundamentale. Domenii care mai trebuie tratate sunt combaterea corupției, justiție independentă, structura biroului procurorilor, antidiscriminarea și implementarea actuală a legislației de reformă. Asta, acesta este și programul de lucru al autorităților de acolo iar reprezentanții societății uh, Serviciului de Acțiune Externă, reprezentând pe doamna Mogherini și pe comisarul Han, sunt prezenți aici, care vor putea să se refere la politici, la reforme, în modul general, iar eu mă voi referi la ceea ce ține de portofoliul meu, reforma justiției și anticombaterea discriminării. Să începem cu veștile bune, așadar. Georgia, Moldova și Ucraina au pornit pe un proces de reformă conform structurilor uh, și proiectelor europene, securitate, uh, garantarea drepturilor și așa mai departe. Acordul semnat, acordurile semnate sunt cele mai detaliate și mai ambițioase pe care Uniunea Europeană le-a semnat cu, tat, cu state terțe până astăzi. Acordurile reprezintă o bună bază pentru o cooperare strânsă conform legislației statului de drept și acordurile au acoperit mai multe domenii specifice, precum protecția datelor, combaterea discriminării și multe altele, și o apropiere juridică de legislația europeană. În Georgia, 2016 va fi un an important. Procesul de reformă e în direcția bună, cu progres înregistrat în ultimii ani pe domeniile justiției și drepturilor fundamentale. Dialogurile cu privire la viză au reprezentat un instrument eficient Asta, dincolo de planurile din, de elementele din planul de acțiune, George a luat pași uh, suplimentari pentru reformă în justiție și în biroul procurorului. Am avut chiar mai, eu mai multe ocazii să discut asta cu ministrul justiției din Georgia, care e foarte angajat pe acest proces de reformă. Cu toate acestea, independența judecătorilor și procurorilor rămâne un domeniu care ne îngrijorează. UE va continua să ceară guvernului să respecte principiile fundamentale ale statului de drept și independența justiției pentru a evita orice percepție de politicizare a justiției. Cât privește Ucraina, și Ucraina a progresat în ultimele luni pe partea legislativă a reformelor și asta în ciuda unei situații interne și externe dificile. Am fost în Ucraina în septembrie și am avut posibilitatea de a discuta despre situația de acolo la cel mai înalt nivel politic. Așa cum am făcut la Kiev, aș dori să menționez și aici felicitările pentru autoritățile din Ucraina pentru rezultatele de până acum și să încurajez să continue cu acest efort susținut pentru a efectua următorii pași în reformă și în combaterea corupției. În timpul vizitei mele m-am întâlnit cu societatea civilă, organizații care joacă un rol important în uh, monitorizarea evoluțiilor, în special în domeniul combaterii corupției, reformelor justiției și non-discriminării. În timpul vizitei mele, nu, se corectează vorbitorul, aspecte constituționale de îmbunătățire a poziției procurorilor sunt următorii pași care ar trebui să apar la începutul lui 2016, iar trebuie să înceapă faza de implementare după ce partea de legiferare a fost uh, încheiată. Ar trebui început procesul de numire a judecătorilor pentru a recâștiga încrederea cetățenilor. În Moldova, situația politică e oarecum instabilă și tocmai o politică, o, o situație stabilă este ceea ce îi trebuie țării. E vorba de interese. Politicienii din Moldova ar trebui să fie responsabili în interesul țării și al cetățenilor săi. Combaterea corupției ar trebui tratată la nivel prioritar. Cei responsabili pentru scandalul bancar din 2014, când au dispărut aproape un miliard de euro, trebuie să răspundă. Nu doar toate măsurile uh, juridice trebuie îndeplinite pentru a recupera uh, valoarea, ci trebuie soluționate problemele sistemice care au făcut posibilă diversiunea acestor fonduri în primul rând. O justiție independentă care să opereze pe baza unor reguli clare și a unor standarde etice este de asemenea cheie, un element cheie pentru o societate care să poată prospera. În momentul de față trebuie restabilită încrederea cetățenilor și investitorilor în justiție. Asta se poate face cu o reformă. Avem nevoie de o reformă a biroului procurorilor, teste de integritate, selectare transparentă a judecătorilor și o aplicare strictă a responsabilității etice și profesionale. Corupția și manipularea politică trebuie eliminate printr-un sistem eficient prin răspundere disciplinară pentru că este nevoie de o schimbare de mentalitate. Conform acordului de asociere, țările trebuie să-și alinieze legislația cu cea a Uniunii Europene și uh, am făcut deja pași importanți în acest sens. În Moldova s-au înregistrat avantaje și progrese în combaterea discriminării. Se implementează legea cu privire la egalitate, Consiliul de Egalitate este și el operațional. La Ucraina s-a adoptat recent o strategie de drepturile omului care are și dispoziții cu privire la combaterea discriminării. Și Ucraina se angajează prin acordul de asociere să aproximeze, să-și apropie legislația de cea europeană. Pe 12 noiembrie, Parlamentul din Ucraina a amendat codul muncii Uh, interzicând discriminarea pe orientare cu privire la orientarea sexuală. Legislația ulterioară, ca noul cod al muncii, care așteaptă adoptarea în Parlament, va veni să garanteze aceeași protecție. În Georgia, legislația de antidiscriminare progresează de asemenea, implementată pas cu pas. Aceste evoluții vin după introducerea legislației și mai multor elemente unde și biroul procurorilor joacă un rol foarte important. În această combatere a discriminării, ca și în alte planuri, avem discuțiile de liberalizare a domeniului vizelor care au adus rezultate. Vom continua să urmărim împlinirea acestor uh, măsuri și mă voi opri aici ca să auzim și pe ceilalți vorbitori și aștept cu interes discuția pe care o vom avea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Mă bucur să văd că avem o participare atât de numeroasă în acest eveniment aici unde dorim să dăm o susținere mai puternică din partea Parlamentului acestor trei țări partenere, Georgia, Ucraina și Moldova. Și în acest sens avem și susținerea societății civile. Eu își dau acum cuvântul doamnei Schmidt, în care va vorbi în numele domnului înalt reprezentant Mogherini. Doamna Schmidt, mulțumesc și eu aș dori să mă alătur urărilor de un an nou mai bun, mai sigur pentru toată lumea. Într-adevăr, 2015 a fost un an cu multe provocări pe toate planurile, nu doar în Uniunea Europeană, ci și pentru partenerii, partenerii din Est. Au fost și evoluții pozitive, de exemplu acordul cu Iranul. Am fost implicat acolo și menționez acest lucru pentru că va avea un impact pozitiv și pentru Moldova, Georgia și Ucraina. Suntem foarte aproape de momentul implementării, dar aș mai menționa evoluții pozitive în regiune și la summitul de la Riga. Așa cum s-a spus deja, implementarea liberalizării vizelor cu Moldova, progres cu Georgia și Ucraina, aplicarea DSFTA cu Ucraina la începutul anului, dori să arăt clar că obiectivul nostru reprezintă stabilizarea și un parteneriat mai strâns cu partenerii din Est. Acest lucru s-a văzut deja și din faptul că avem acorduri de asociere detaliate cu Georgia, Moldova și Ucraina. Și revizuirea uh, care a avut loc în curând a întărit această abordare, având acum abordări mai diferite. Cu aceste trei țări, avem uh, o strânsă cooperare, le vom susține în uh, implementarea programelor de reformă ambițioase, care în timp vor aduce nivelul de asociere politică și integrare economică. Acesta este obiectivul nostru comun. Dimensiunea regională a acestui plan e de înțeles, avem provocările cu care ne confruntăm, migrație, schimbări climatice, probleme de securitate, sunt aspecte care ne afectează pe toți și de aceea am dorit să ne intensificăm cooperarea pe probleme de uh, politică externă, așa cum am și discutat de curând la întâlnirea ministerială de la Tbilisi în noiembrie. Parteneriatul Est a, s-a referit întotdeauna la mai mult decât doar relațiile guvernului și poate fi implementat cu succes numai dacă implicăm toate sectoarele societății civile, inclusiv deputații, reprezentanții guvernelor locale și, foarte important, membrii societății civile. Să subliniez dimensiunea parlamentară, care este esențială. Ea dă o legătură directă publicului prin acești uh, deputați aleși democratic. Cred că acest loc este locul potrivit pentru a avea această discuție, pentru a avea un schimb de păreri, pentru a învăța unii de la alții și eventual pentru a ne și uh, inspira. Dați-mi voie să mai spun un lucru cu privire la aceste angajamente. Avem uh, elemente foarte dificile pentru toată lumea. Să nu uităm că Ucraina se confruntă cu provocări majore cu anexarea ilegală a Crimeei, un conflict continuu în Est și o situație dificilă macroeconomică. UE susține în continuare integritatea teritorială și suveranitatea, cerând implementarea acordurilor de la Minsk. Cu toate aceste circunstanțe dificile, Ucraina iată că progresează în agenda reformelor. Nu vreau să intru în detalii, dar să menționez Biroul Național Anticorupție, noua autoritate a poliției care a început să lucreze procesul de selecție al unui procuror anticorupție care s-a încheiat și modificările Constituției adoptate în prima lectură cu privire la decentralizare. Însă mai sunt multe de făcut. S-a vorbit de reforma sistemului judiciar, care trebuie dusă la bun sfârșit. Pe listă mai e sectorul de securitate pentru civili, legislație în domeniu, adoptarea reformelor, implementare și așa mai departe. Toate aceste elemente sunt esențiale. Țin voie să menționez progresul pe care l-am eh, înregistrat, liberalizarea vizelor. luna trecută s-au înregistrat eh, progrese în acest sens și condițiile în acest sens, iar Comisia va face o propunere în acest sens pentru a implementa regimul de liberă circulație, fără a mai fi nevoie de vize. În raportul din decembrie, Comisia arătat că au fost atinse obiectivele necesare pentru ca ucrainienii să poată călători fără viză, la fel și cazul Georgiei, un efort major din partea societății civile, a instituției și a cetățenilor. Georgia a progresat în mod impresionant, implementând acordul de asociere și DSFTA, iar rezultatele se văd deja și cred că e important să subliniem acest lucru. Pe baza recentelor valori Eurostat, primele 12 luni ale implementării DSFTI au dus la o creștere cu 15% a exporturilor Georgiei către UE și vedem și investiții directe, investiții străine directe. 2016 e un an critic. Există, vor exista uh, alegeri în octombrie. Știm că problemele politice sunt foarte serioase în Georgia și important ca guvernul să dea un bun exemplu, să existe o atmosferă pozitivă, inclusiv în care alegerile se pot avea loc. Iar în ceea ce privește Moldova, veștia, veștile proaste, așa cum s-a spus deja, sunt că situația politică e foarte instabilă, ceea ce reprezintă un obstacol pentru reforme necesare profunde. Deci, pare rău că reformele au lipsit tocmai acolo unde se văd cele mai mari um, interese private. Uh, E esențial ca uh, Moldova să trateze problema corupției la nivel înalt. Trebuie, uh, Moldova are nevoie de reforme în multe domenii și important să trateze și problema fraudei bancare, lucrând spre stabilizare fiscală cu Fondul Monetar Internațional. Clasa politică din Moldova trebuie să acționeze. O soluție la criza actuală trebuie să fie găsită în țară și să cineva să răspundă în acest sens. Noi vom lucra cu noul guvern pentru a ne implica în acest proiect de asociere și așteptând reformele cheie. Uniunea Europeană nu se va implica în procesul intern, dar o notă mai, po- mai pozitivă, Moldova a implementat regimul fără vize și 460.000 de moldoveni au călătorit deja fără viză în zona Schengen. De asemenea, a progresat la o aproximizare în domeniul de SFTA, ceea ce e remarcabil în acest climat instabil politic și a crescut comerțul UE Moldova cu 20% în 2014 și încă 5% în 2015, asta în ciuda unui climat economic prea puțin favorabil. Rolul UE ca partener cheie s-a întărit. Sigur că trebuie făcute mai multe, în special în ceea ce privește guvernanța economică și alte astfel de tipuri. În încheiere aș dori să spun că Uniunea Europeană dorește să rămână un, element, un partener cheie pentru toate țările vecine, apărându-le dreptul de a-și alege propria cale Ucraina, Georgia și Moldova au ales această cale de apropiere de Uniunea Europeană și aș sublinea că nu sunt singure în acest proces de reformă și implementare. Asistența noastră importantă ține de agenda uh, adoptată și va fi legată de nevoile care decurg din acordul de uh, asociere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schmidt! Mă bucur să văd că ați notat importanța susținerii Parlamentului pe care o putem da nu, în format, nu doar în formatul bilateral, ci și multilateral. Și acum îi dau cuvântul doamnei Maternova, care va vorbi în numele domnului comisar Han. Vă rog, 5 minute. Mulțumesc. M-aș alătura și eu urărilor de un an nou mai bun. E o provocare să iau cuvântul după Helga. Voi încerca să nu repet aspecte menționate de ea și să adaug telegrafic dimensiunea pe care credem că o aducem noi în acestui proces de reformă. Și să mă refer și la evoluțiile, așa cum le vedem noi, din instrumentele noastre de asistență și parteneriatele pe care le-am elaborat. Mă bucur să iau cuvântul la câteva zile după intrarea în vigoare a acordului DSFTA cu Ucraina, chiar cu provocările pe care le vedem cu toții, dar e clar că și acordul de asociere și DSFTA sunt în vigoare. Helga s-a referit la revizuirea adoptată anul trecut și la concluziile Consiliului Ambele afirmă încă o dată importanța acestui tip dual de acorduri, chiar dacă e greu de pronunțat ISFTA, mi-ar fi plăcut să găsim un nume mai simplu, dar ambele se află în centrul relațiilor noastre, nu doar uh, pentru dialogul politic, ci s-au concentrat și pe eforturile noastre de asistență, pe insistența asupra reformelor, ceea ce e valabil și pentru dimensiunea parteneriatului de est la care voi ajunge mai târziu. Cred că acest cadru pe care l-am creat este unul foarte util din mai multe puncte de vedere. În primul rând, cel mai important, um, ele pot reprezenta o încurajare suplimentară pentru reforme. Lucrăm în strânsă legătură cu partenerii noștri, fie că sunt statele membre, că discutăm moduri în care putem avea programe împreună, cum putem lucra cu aceste țări. Facem împreună cu partenerii noștri din instituțiile financiare, din instituțiile internaționale și europene. Uh, pentru a ajuta aceste țări în dezvoltarea lor și insistând pe reforme. Cadrul e important pentru că ne face să folosim flexibil instrumentele pe care le avem la dispoziție. Așa cum știți, instrumentul pe care îl folosim pentru programare cu țările vecine, este instrumentul de vecinătate și ca să punem lucrurile într-o perspectivă, anul trecut în Ucraina am avut contribuții de 200 de milioane, în Moldova 90 de milioane, în Georgia 130 de milioane și Georgia date fiind eforturile constante, au uh, primit fonduri suplimentare ca răsplată pentru eforturile de reformă. Acest instrument nu este singurul pe care îl avem la dispoziție. Lucrăm în strânsă legătură cu instituțiile financiare, Există facilitatea de investiție în țările din vecinătate prin care încercăm să <clears throat> insistăm pe acest planificare, să susținem eforturile din aceste țări și deja am văzut câteva prime rezultate pozitive. S-a vorbit și de liberalizarea vizelor, nu mai insist pe acest punct și implementarea de proiecte la nivel regional, de asemenea fie că vorbim de conectivitate sau de alte aspecte. Celălalt instrument la care aș dori să mă mai refer și care e foarte relevant este acea facilitate DSFTA pe care am creat-o. E vorba de 200 de milioane. Gândiți să permită sectorului privat, în special IMM-urilor din cele trei țări care trec prin acest proces dificil de ajustare tehnică <clears throat> pentru a ajuta să treacă prin acest proces de a se ajusta, de a reuși să se ajusteze la standarde, fie că sunt fitosanitare sau tehnice sau de altă natură. Lucrăm în acest sens cu Banca pentru uh, Dezvoltare și Banca de Investiții. Privește Ucraina, înțeleg ideea paharului pe jumătate gol și nu pe jumătate uh, plin. E o serie întreagă de lucruri care mai trebuie soluționate, unde reformele trebuie inițiate și mai ales implementate. Acordul cu Ucraina e împreună cu parteneri punem la oaltă o serie de pachete de reformă tratând tocmai probleme de corupție, dar și altele. Vom studia problema avocatului poporului, care și-a dovedit utilitatea. Lucrăm de asemenea Iar în ceea ce privește Moldova, colegii au spus, cred, suficiente lucruri. Avem problema actuală, criza politică din uh, Moldova, da, care ne distrage atenția de la problemele reale de acolo. Economia are probleme reale, necesită un impuls, mai ales economia necesită un impuls puternic și sperăm că imediat ce va exista un nou guvern, să există o mai strânsă cooperare cu femeiul și cu alții. Cât privește Georgia, aș spune doar că avem o cooperare foarte bună. Georgia a efectuat reforme esențiale, sigur că ele trebuie să continue, Dacă această cale spre reformă continuă, cred că vom avea o foarte bună cooperare. Dimensiunea parteneriatului de Est. Aș dori să mai subliniez faptul că cele trei țări asociate pot și ar trebui să fie pionieri în cooperarea cu ceilalți sunt cu toții parteneri foarte importanți pentru Europa. Suntem gata să susținem aceste țări, nu doar bilateral, cum am spus, ci suntem interesați și de o tărire a parteneriatului de est, a acestei dimensiuni, și să lucrăm și cu societatea civilă și cu Parlamentul și ceilalți actori. Mulțumesc mult pentru posibilitatea de a vorbi aici. Mulțumesc, da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră când spuneți că cele trei țări asociate vor uh, avea un rol de pionieri. Să nu uităm că parteneriatul de est conține de fapt șase țări. Trebuie să vă explic planul meu pentru că suntem în întârziere. Șușcă, tu take the floor. Cuvântul Alexandru Șușcă, după care Victor Dolis, care este copreședintele Euronest, va avea o intervenție, după care vom dori ca la intervențiile din sală să avem câte un deputat din țările partenere, respectiv câte unul din Parlamentul European. Dumneavoastră sunteți de la platforma civilă, și vă rog să luați cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru faptul că în mod constant doriți angajarea, implicarea societății civile în acest proces de pregătire și de implementare a acestui parteneriat în centrele răsăritene, mai ales în Ucraina. E un mare avantaj al Parlamentului European, care este o instituție ci oferă un exemplu de bune practici în acest domeniu, iar noi suntem recunoscători și putem prelua această idee. Noi credem de asemenea că avem ocazia de a împărtăși cu dumneavoastră din experiența noastră, din cunoștințele noastre în legătură cu reformele care au loc în țările noastre și în legătură cu eforturile de conștientizare pentru acestea. Eu sunt aici și cu un grup de experți de la societatea Open Foundation din Georgia, Ucraina și Moldova. Acest grup se află aici și sunt și ei gata să vă împărtășească ceea ce știu în legătură cu politicile anticorupție, reforma justiției, Uh, cu politicile antidiscriminare și ei vor fi disponibili pentru a discuta cu dumneavoastră în această după-amiază. Deci oricum vom avea trei sesiuni. Mesajul meu este foarte scurt. În primul rând, e clar că niciodată nu poți impune vreo reformă dacă nu există un impuls intern pentru a avea astfel de reforme. Și aici mesajul meu e destul de pozitiv în momentul de față coincid două imbolduri. Unul de la baza societății în Ucraina, în Moldova, în Georgia, de a transforma aceste țări în conformitate cu standardele și valorile europene și, pe de altă parte, mai avem și un alt imbold uh, cel din partea instituțiilor europene, a statelor membre, un de a ne ajuta să reușim. Și dacă combinăm aceste două impulsuri din afară și din interior, s-ar putea să avem câștig de cauză. Cu siguranță, în momentul de față, situația este dificilă pentru Ucraina, pentru alte țări. Știți că deocamdată ne confruntăm cu agresiuni permanente, cu anexări, trecem prin probleme economice, însă în același timp poate că e și un moment bun pentru reforme. Deja s-au făcut multe modificări pe care nu reușisem să le facem în cei 25 de ani de independență. Deci ultimii doi ani au adus multe schimbări, însă e clar că nu e suficient pentru a avea o democrație matură și viabilă, funcțională. De aceea spun că e momentul când noi trebuie să consolidăm toate resursele disponibile, experții, bunele practici, cele mai bune cunoștințe, expertiza și dorința politică pentru a putea finaliza acest proces. A fost ușor să ceri reforme atunci când uh, vorbeai în termeni generali, însă acum când s-a trecut la fapte, la detalii, încep să se ivească problemele. Există multe rezistențe birocratice în sistem și multe alte provocări care de multe ori nici nu te gândești că ar exista. Deci e momentul să trecem la fapte, la muncă în mod concret și consecvent împreună cu partenerii noștri. Și rolul lui e esențial, esențial, ce guvernul e receptiv acum la recomandările ce vin din partea Uniunii Europene. Există o mare încredere față de Uniunea Europeană și din partea societății Când vin experții uh, europeni în Ucraina, în Georgia, în Moldova, oamenii au încredere în ei atunci când ei uh, exprimă anumite recomandări și anumite opinii. Iată o resursă pe care trebuie să o folosim așa cum se cuvine și cu siguranță nu e momentul doar să dăm recomandări generale, ci să oferim un sprijin consecvent pentru reforme în anumite domenii. Avem nevoie de energie din partea dumneavoastră, de curaj, de cunoaștere. Avem nevoie de prezența dumneavoastră în Ucraina pentru a ne aduce cei mai buni experți, oamenii cei mai experimentați, care și-au propriile lor uh, uh, povești de succes pentru a ne ajuta și pe noi să reușim. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru interesul dumneavoastră constant, pentru dorința dumneavoastră de a sprijini Ucraina și alte țări din regiune în calea lor către reforme. Mulțumim, Oleg Șușco. Așa cum ați spus, vom aprofunda discuțiile la cele trei grupuri din această după-amiază. Partenerii noștri din societatea civilă la fundațiile Open Society sunt cei care au ajutat uh, acest proces. Acum, Victor Dolici, copreședintele din adunarea parlamentară Euronest, va interveni, după care putem interveni. Puteți încă să cereți cuvântul, însă la un moment dat trebuie să știți că voi încheia lista de vorbitori, deoarece nu avem decât 30 de minute. Uh, asta cu timpul uh, acordat uh, de interpreți. Mulțumesc. În primul rând le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru prezentările foarte încurajatoare și cuprinzătoare. Sunt foarte utile, mie personal și sper că și celorlalți. E util să avem astfel de idee de audiere în Parlamentul European și Heidi, îți mulțumesc personal pentru contribuția ta, îi mulțumesc Comisia FET pentru această ocazie și sper că și după amiază să avem întâlniri uh, foarte fructuoase. Vom discuta despre justiție, corupție, combaterea acesteia, combaterea discriminării. Sunt chestiuni care au mare, au o mare legătură cu valorile astea despre care vorbim și pentru reforme e nevoie de două elemente. Dorință politică în primul rând și niște pași consecvenți către implementarea acestor reforme. La ultima reuniune privind strategia globală de securitate, am avut de asemenea foarte multe de învățat. Cancelarul Merkel tocmai a menționat ultimul atentat terorist din Turcia. Europa e foarte vulnerabilă. Există multe dificultăți în această regiune, însă există și ocazii de a face ceva bun. Eu cred că cele trei țări sunt pe calea cea bună, însă pe viitor trebuie făcute mai multe, mai ales în domeniile despre care vom discuta în această după amiază. Apreciez foarte mult societatea civilă din aceste țări. Platformele naționale fac o treabă absolut minunată. Dumneavoastră sunteți practic uh, pașnicii uh, la fața locului, sunteți cei care uh, Uh, supravegheați situația și e important să ne aprofundăm uh, colaborarea, fie prin întâlnire aici, la Bruxelles, la Chișinău, la Tbilisi sau în Ucraina. E important. Nu vreau să mă lungesc mai mult. Încerc să fiu succint, știu că nu avem prea mult timp și vom avea oricum ocazia să vorbim și la următoarele trei grupuri de discuții. Deci vă mulțumesc și spor la treabă. Mulțumim, Victor. Supravegherea parlamentară e ceva ce putem discuta și din perspectiva parlamentelor naționale. Însă, în orice caz, vreau să începem intervențiile Andrei Plecovici e copreședintele Comisiei de Asociere între Parlamentul European și Ucraina. Îi dau cuvântul, e un partener eurodeputat care va interveni. Și acum aștept și um, cereri de scris la cuvânt din partea delegației ucrainene. Mulțumesc, Heidi, mulțumesc, Victor, pentru această inițiativă. E o conferință care e organizată în momentul cel mai bun. Îi mulțumesc și doamnei Iurova și doamnei Materova și uh, Fundației Open Society. E bine că discutăm despre aceste teme acum, deoarece săptămâna viitoare la plenara de la Strasburg vom avea o rezoluție care se referă tocmai la acest lucru, implementarea acordurilor de asociere cu Ucraina, Georgia și Moldova. Cele trei uh, priet- țări uh, din parteneriatul răsăritean. Trebuie să vă spun că apreciez și colaborarea excelentă pe care am avut-o cu colegii. Din punctul meu de vedere, pot să spun că am lucrat din greu cu prietenii ucrainieni de la intrarea în vigoare provizională a acordului și acum, odată cu intrarea în vigoare oficială, așteptăm angajamente concrete. În ceea ce privește relația între Parlament Comisie în acest context. Ar fi important dacă împreună ne-am gândit la modul în care putem uh, dezvolta instrumentele pentru a implementa mai bine punerea în practică a acordurilor. Noi suntem un organ de supraveghere care ne întâlnim de două ori pe an și e important să avem informații uh, cu privire la diferitele sectoare important pentru reuniunile noastre, dar și pentru conștientizarea opiniei publice în țările noastre. Mulțumesc și aștept uh, să fiu copreședinte la cel de-al treilea grup de discuții. Doamna Hauta, la acest eveniment n-ar fi ce ar fi fără participarea celor trei copreședinți de la comisiile de asociere parlamentare. Domnul Candelache, acum din Parlamentul Georgii, va lua cuvântul. Sper să nu vorbiți mai mult de un minut și jumătate. Trebuie să fim foarte atenți cu timpul. Domnul Candelachi mă roagă să intervin în numele dumnealui, să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Apreciem atenția de care se bucură cele trei țări și în numele Georgiei, ca reprezentant al Georgiei, aș vrea să subliniez câteva din chestiunile care au fost deja menționate. În primul rând, independența justiției, Mulțumesc fiecare vorbitor care a ridicat în discuție acest punct important. Garantul independenței justiției a devenit în Georgia uh, Curtea Constituțională, care a fost suficient de curajoasă și de profesionistă pentru a opri o preluare violentă a unei uh, companii de televiziune independentă pro-occidentală, Eustat V, despre care cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați auzit. Curtea Constituțională, din păcate, a devenit astfel ținta unor atacuri destul de violente și credem că ar trebui să luăm act cu toții de acest lucru, deoarece ei sunt acum gardianul justiției, această curte constituțională curțele de tribunal de prim de primă instanță sau curțile de apel, după cum știți, nu au reușit să funcționeze atât de bine. Deci Curtea Constituțională este extrem de importantă. Și un al doilea lucru, rolul opoziției. Mulți dintre dumneavoastră ați menționat cât de importantă este incluziunea. Din păcate, aceasta nu se poate menține dacă, opoziții, dacă unele persoane sunt în continuare uh, supuse la presiuni sau chiar întemnițate. Nu, nu, era o încercare, nu era o încercare de a opri opoziția să se exprime. Andy Cristi, acum copreședintele Asociației, Comisiei de Asociere cu Moldova. Vă spun, am reușit să avem și prezența Moldovei astăzi Să sperăm. Sperăm că vom avea vești bune despre ceea ce se întâmplă. Într-una din cele mai uh, profunde crize din istoria sa, scurtă, și uh, sunt de acord cu lucrurile care au fost prezentate de distinși uh, uh colegi de la prezidiu, dar aș adăuga că, din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană este sleită uh, este copleșită de problemele structurale pe care le are uh, refugiații, migrație, Schengen și, din păcate, nu mai are acel grad de disponibilitate și nici energia necesară să tragă Republica Moldova spre lumină în condițiile în care politicienii de la Chișinău, care și-au asumat la nivel de discurs apropierea de Uniunea Europeană, au dezamăgit uh, și Bruxelles și uh, oamenii de, de peste Prut, cetățenii Republicii Moldova. Um, manevrele din Parlamentul Moldovei nu înșală pe nimeni ca scop. Întrebarea e însă ce alege Moldova din două soluții care uh, niciuna nu e grozavă. Traseism pentru constituirea unei majorități sau alegere anticipată cu rezultat posibil nefast pentru cei declarați uh, pro-europeni uh, și cu prelungirea politică a crizei. Aș spune că Uh, alegerea se face între două tipuri de instabilitate, uh, nu, de, nu uh, între stabilitate și lipsa acesteia, așa cum bine spunea un cunoscut analist pe, pe Republica Moldova. Și închei spunând că referitor la majoritatea formată cu foștii deputați comuniști, poate funcționa principiul că este mai important încotro te îndrepti decât de unde vii, Însă, în același timp, nu toate lucrurile care se mișcă merg înainte sau spre Europa și rămâne ca timpul să dovedească cine a avut dreptate. Mulțumesc. Thank you very much, um, Andy. Uh, now it's my pleasure to invite uh, uh, Mulțumesc. Acum, din partea Parlamentului Mă scuzați, nimic nu înțelege. Can somebody clarify if the Ukrainian delegation has decided who would speak? Nu știu dacă v-ați hotărât cine va interveni numele delegației din Ucraina. Boris Tarasiuk? Yes. Boris Tarasiuk. Boris Tarasiuk, fostul copreședinte al adunării parlamentare Euronest și copreședintele Comisiei Politice a adunării parlamentare Euronest. Boris. Mulțumesc, Heidi. Stimați prieteni din Parlamentul European, dragi colegi. Parliamentary Assembly, it's uh, a great pleasure uh, for E o mare plăcere ca delegația ucraineană să poată participa la acest eveniment atât de important. Le suntem recunoscători prietenilor noștri parlamentari pentru inițierea acestei conferințe care vine într-un moment uh, numai bun. După cum știți, acordăm o mare importanță apartenenței noastre la adunarea parlamentară Euronest. Delegația ucraineană participă la toate evenimentele acestui for și țin să profit de ocazie pentru a-mi exprima recunoștința față de Comisia Europeană, față de biroul alte reprezentante și față de prietenii și colegii din Parlamentul European pentru atenția constantă pe care au acordat-o acestei adunări parlamentare. În același timp, în numele delegației din Ucraina, vă mulțumesc pentru sprijinul de care se bucură Ucraina din partea Parlamentului European și a instituțiilor europene. În aceste vremuri atât de uh, grele pentru țara noastră. Le, uh, suntem recunoscătoare instituțiilor europene deoarece s-au menținut pe o poziție unită în ceea ce privește agresiunea Rusiei și în ceea ce privește impunerea unei politici de sancțiuni. Încă o dată s-a confirmat menținerea măsurilor de sancționare la adresa Rusiei din cauza politicilor sale agresive. Încă o dată Uniunea Europeană a indicat clar că dorește respectarea dreptului internațional, Și, bineînțeles, noi sprijinim uh, această politică. Văd deja că am dat, face semn că am vorbit prea mult. Vă mulțumesc și vreau să vă spun că ne așteptăm de la Uniunea Europeană și de la instituțiile europene să nu îi ofere niciunui pretext Rusiei de a dezbina Uniunea Europeană. Invite. Mulțumesc foarte mult, Boris. Îi dau cuvântul acum lui Petra Ostrăvicius să ia cuvântul. Sper să-și încheie convorbirea telefonică, pentru că este raportor pentru Moldova în fosta configurare a Parlamentului. Mulțumesc, Hedi, stimați oaspeți, stimați colegi. Este momentul să recunoaștem că am reușit să facem uh, progrese în anii 2013-2014. Am făcut uh, pregătiri de amploare. Uh, ne-am dorit ca anul 2016 să devină un an al marilor transformări, al transformărilor reali cu rezultate eficiente câteva observații în ce privește acordul de asociere. Dacă Rusia are uh, un uh, concept uh, de a beneficia de apropierea geografică pentru a exercita o presiune asupra statelor membre. Uniunea Europeană își dorește mai degrabă parteneriate. Noi nu îi tratăm pe oaspeții noștri și pe ă, prietenii noștri ă, ca fiind ă, de mâna a doua asupra cărora să putem exercita presiuni. Sunt parteneri egali. Și acesta este un principiu al politicii externe a Uniunii Europene. Dar parteneriatele acestea de asociere schimbă uh, lucrurile, inclusiv uh, la nivelul structurilor noastre care sunt implicate în acest parteneriat. Cred că este nevoie de uh, o forță de muncă mai numeroasă la nivelul Comisiei Europene și chiar și delegațiile noastre trebuie să dispună de o mai mare putere în a coopera cu aceste state partenere ale acordurilor de asociere. O invit pe doamna Ghia Jorjolianis din partea Parlamentului Georgiei să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru analiza foarte profundă um, a proceselor care se derulează în clipa de față în Georgia și în alte state din Europa răsăritană. Dați-mi voie să răspund, să, să mă refer la unul din aspectele reformei, pentru că uh, Uh, uh, reformele au dimensiuni instituționale, dar au și dimensiuni umane. Și este important să reușim să schimbăm uh, și lucrurile la nivel instituțional, nu doar la nivelul cetățeanului. Noi ne-am înscris deja pe drumul reformei, dar dacă instituțiile poate au fost modernizate în uh, domeniul juridic, în alte domenii, oamenii încă nu s-au obișnuit la nivelul uh, mentalității să fie independenți. Și eu cred că, uh, din acest punct de vedere, trebuie să exercităm o influență asupra uh, oamenilor. Doar atunci vom putea să fim siguri că la nivelul justiției se acționează decis și just. Cred că ne-am înscris pe calea cea bună uh, a reformei la nivelul instituțional. Mulțumesc foarte mult. Doamna Tatiana Jdanovca are cuvântul acum. Thank you. I... Mulțumesc foarte mult. Uh, doresc să adresez o întrebare doamnei comisar uh, Jurova dacă este posibil. Cred că uh, vom mai putea uh, dispune de timpul necesar pentru a obține un răspuns. Ați vorbit despre uh, schimbarea legislației din Ucraina, inclusiv în ce privește dreptul muncii, de asemenea atitudini împotriva minorităților sexuale, să nu existe discriminare. Dar ce ne puteți spune despre legislația în alte domenii, de pildă în procesele penale, pentru că în clipa de față există încă deținuți uh, politici ca Ruslan, ca de pildă, care uh, acum execută o pedeapsă de un an. Și uh, în ce privește evenimentele din 2 mai 2014, încă nu au fost găsiți responsabilii incidentelor care să poată să fie aduși în fața instanței. Eh, aici eh, cred că eh, ar trebui să ați discutat aceste probleme cu reprezentanții justiției din Ucraina sau nu? Mulțumesc, doamne Zdanovca. Vreau să vă spun că mai dispunem de 12 minute și cred că dumneavoastră toți doriți să ascultați și reacțiile din partea primilor uh, vorbitori. De asemenea, uh, există uh, dorința de a aborda și referendumul din țările de jos în ce privește acordul de asociere cu Ucraina. Poate că doamna comisar va răspunde și la această chestiune. Și o ultimă între intervenție din partea colegilor, domnul Cuza. Muy breve. Yo me gustaría poner sobre la... Mulțumesc, voi încerca să sunt subțint. Ar vrea să ridic în discuție câteva lucruri care nu au fost abordate în cazul acestei viziuni idilice față de Ucraina. Viziuni idilice pe care o avem noi întotdeauna aici, majoritatea cel puțin așa crede că totul e dili când e vorba de FMI și NATO. Sunt uh, fapte preocupante pentru cetățeni. Aș fi vrut să aud ceva despre procesul de legalizare a Partidului Comunist. Din uh, presă am aflat că a fost declarat ilegal Partidul Comunist în luna decembrie. Sunt, uh, Partidul Comunist are reprezentanți uh, aici în Parlamentul European. De asemenea, ne îngrijorează și vrem să întrebăm pe doamna Mogherini ce se întâmplă cu elementele neonaziste prezente, conform unor rachete foarte riguroase, în cadrul Ministerelor de Interne și al Apărării. Vreau să știu câte ceva și despre asta. De asemenea, trebuie să vă spun că am invitat-o pe mama unui tânăr care a fost ars în sediul sindicatelor de la Odessa. Nici despre asta nu s-a vorbit. Europa democratică nu are cum să se construiască cu astfel de atitudini. Thank you, Mr. Cuso. Mulțumesc, domnule Cuso. Cred că mă pot adresa acum cu rugămintea de a avea reacții la întrebările care au fost adresate, doamne comisar Iurova. Da, noi stabilim principiile generale de antidiscriminare. Nu este vorba doar de legislația muncii, ci de întregul sistem legislativ care trebuie să țină seamă de solicitările, de indicatorii valabili în uh, Europa, de antidiscriminare, fie că este vorba despre discriminare de vârstă, de discriminare uh, sexuală sau de alte uh, tipuri de discriminare și în codul muncii în clipa de față trebuie să existe prevederi că nu trebuie să existe aceste tipuri de discriminare atunci când e vorba de angajarea forței de muncă. Și în, când am vizitat în septembrie Ucraina, încă nu era foarte clar cât de precise vor fi aceste formulări uh, în codul muncii. Existau niște uh, formulări uh, care, în măsura în care le-am uh, înțeles eu, încercau să fie mai evazive. Dar aceasta va fi o presiune pe care o vom exercita permanent în a rămâne implicați în, în ce privește respectarea acestor înalte criterii antidiscriminatorii. Nu am înțeles cea de-a doua întrebare. A, era vorba despre uh, reținerea uh, înainte de uh, a se pronunța uh, o hotărâre judecătorească. Da, uh, nu uh, au existat discuții de acest tip cât am vizitat Ucraina, dar am precizat uh, că ne dorim să vedem uh, semne clare ale uh, unei funcționări independente a justiției și mai ales a procurorului general, pentru că avem sisteme diferite care funcționează chiar în interiorul Uniunii Europene și în calitate de comisar european avem puteri și competențe limitate în a ne pronunța în legătură cu uh, procesele penale și modul în care codul penal este uh, conceput în diversele state, dar este vorba de apărarea drepturilor procedurale ale persoanei incriminate și sigur că ne bazăm pe prezumția de, ino- de nevinovăție, pe protecția ă, minorilor, dar și pe multe alte aspecte. Însă, spuneam, în calitate de reprezentanți ai Comisiei, avem competențe limitate. Ă, colaborăm și cu Serviciul de Acțiune Externă, ne bazăm pe ă, fenomene mai degrabă de natură sistemică. Sunt sigur că în cadrul discuției de după amiază vom putea reveni asupra acestor probleme. Doamna Madenova, doriți să interveniți? Nu este obligatoriu. Doamna Schmidt, din partea altei reprezentante, poate? Nu, vreau doar să spun că există două, trei chestiuni în legătură cu care doresc să răspund. În ce privește nevoia de uh, implementare corectă, este uh, sigur uh, o necesitate din acest punct de vedere. Trebuie să existe o monitorizare uh, dinspre Parlament și dinspre societatea civilă. Și după aceea a fost uh, menționat uh, un caz în parte și a fost o uh, chestiune de exercitare a violenței și noi am reacționat. Iar în ce privește intervenția domnului Tarasiuc, vă garantez că vom încerc, ne vom strădui să susținem integralitatea teritorială a Ucrainei, chiar vis-a-vis -vis de anexarea Crimeei, dar și acordul de la Minsk are din acest punct de vedere prevederi iar în ce privește uh, fenomenele neonaziste, evident că uh, uh, nu trebuie să existe discriminare bazată pe orientarea sexuală, dar și discriminarea pe baze etnice trebuie să fie eh, combătută și aici eh, evident că este clar că nu putem accepta tendințe neonaziste. Mulțumesc foarte mult, Helga. Nu eh, cred că am acționat discriminatoriu față de colegii din Parlamentul European. Cred că Um, am acționat echilibrat. Uh, colegii care sunt membri al celor cinci grupuri politice principale au putut să intervină. Domnul Șușco, dumneavoastră doriți poate să uh, ne adresați uh, cuvintele um, finale și după aceea să avem pauza noastră. Doar doresc să-mi exprim recunoștința pentru eforturile întreprinse există o cale eh, eh, pe care putem să progresăm. Agenda care se află pe masa noastră de lucru este foarte asemănătoare cu agenda eh, care se află pe masa dumneavoastră de lucru și asta poate crea sinergii, putem conlucra în multe domenii pentru o nouă Ucraina, pentru o nouă Europa cu un nou parteneriat estic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Deci nu încheiem aici uh, discuția noastră. La orele 13 și 15 vom continua. Dar uh, trebuie să știți că sala în care ne vom întâlni se numește 5G2. 5G2. Colegii, membrii ai Parlamentului European și colaboratorii uh, noștri vă vor putea indica um, drumul pentru a ajunge în această sală. Vă mulțumesc pentru această sesiune de deschidere. Vom avea trei grupuri de lucru după amiază în care putem aprofunda lucrurile. Mulțumesc!